I think we can start. Schönen guten Morgen, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr Bună dimineața, dragi colegi, domnilor și domnilor. Deschid ședința de astăzi și putem accepta ordinea de zi dacă nu cumva aveți vreo obiecție. Se pare că nu sunt obiecții. Acceptăm, adoptăm și uh, ordinea de zi din 12 noiembrie, dacă nu sunt obiecții putem să-l considerăm adoptat și uh, comunicări nu avem din partea președintului, așa că ajungem la primul punct de pe ordinea de zi, recomandări pentru Comisia Europeană în ceea ce privește negocierile privind uh, TISA, acordul privind prestările de servicii. Și astăzi vom văda, nu discutăm, nu dezbatem, ci doar votăm. Întâi verificăm să vedem dacă avem forum. Alles okay. Nirgendwo in keiner Partei ist... Totul e în ordine. Nicăieri nu sunt prea mulți. Mi s-a luat o piatră de pe umeri. Also, zunächst mal Amendment 3. Este... Întâi amendamentul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a respins. Amendamentul 4. Cine este pentru? Cine împotrivă? Abțineri? S-a, re, uh, respins. Apoi compromisul 1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a acceptat. S-a adoptat. Amendamentul 10. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. Amendamentul 8. 11, îmi cer scuze, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Doamna Batman, încă o dată, să poate vota și Marele Pascal. Să sperăm că nu avem prea multe voturi acum. Închidem Bineînțeles, mulțumim. Natürlich, Ismail, gleiches Recht für alle, ne? Da, toți avem drepturi egale, bineînțeles, și pentru acum și pentru cei care au venit mai târziu.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 vă informez, votăm acum amendamentul 11 al domnului Eichhut. Uh, acum deschidem votul și l-am și închis. Mm, respins foarte strâns, foarte aproape. Ajungem la amendamentul 75. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Acceptat. 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acceptat. Uh, amendment 66. Wer ist dafür? 77. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a acceptat. 55. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic amendamentul 55. S-a deschis votul. Se închide votul. 23 la 19 s-a respins. Compromisul 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. 26. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? S-a adoptat. Verificăm electronic. 26. Amendamentul 26. Deschidem votul. Închidem votul. 22 la 20 s-a adoptat. Foarte strâns a fost. 25. Amendamentul 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a respins. Amendamentul 29. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. S-a respins. Cine este pentru 34? Cine împotrivă? Verificăm electronic. 34. S-a deschis votul. Se închide votul. 17 la 25 a fost respins. Amendamentul 33. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 33. Deschidem votul. Închidem votul. 21 la 22, respins. Amendamentul 32, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 32. Deschidem votul. S-a închis votul. 19 <coughs> la 23 s-a respins. Amendamentul 30. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost adoptat. Amendamentul 30. Deschidem votul. Închidem votul. 20 la 18 a fost adoptat. Urmează 31. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Acceptat. 35. Cine este? Nu. Cade 35. 36. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 38. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Cred că e respins, dar verificăm. Se deschide votul. Se închide votul. 15 la 24 a fost respins. Amendamentul 40. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 39. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Amendamentul 39. Deschidem votul. Închidem votul. 22 la 21 acceptat. Adoptat. Amendamentul 22 cade. 41. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. 41. Deschidem votul. Închidem. 21 la 21 se respinge. 53. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 53. Deschidem votul. Închidem votul. 21 la 21. Se respinge. Compromisul 4. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Cine este pentru 47? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 47. Deschidem votul. Închidem. 18 la 22 a fost respins. Amendamentul 46. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 48. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, verificăm. 48. Deschidem votul. Închidem votul. 21 la 21 se respinge. Amendamentul 49. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 51. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. 51. Deschidem votul. Se închide. 15 la 25 se respinge. Amendamentul 50, partea a doua, cine este pentru, împotrivă, verificăm electronic. Partea a doua, cine este pentru, deschidem votul, închidem votul. 20 la 22 se respinge. Amendamentul 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Amendamentul 12. Deschidem votul. Se închide votul. 18 la 24 se respinge. 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cred că ați fost singurul. Ceilalți din grupul dumneavoastră au votat. Verificăm. Amendamentul 67. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 64. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 68. Se deschide votul. Închidem votul. 22 la 20 se adoptă. N-aș fi crezut nici eu. Compromisul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Reabțineri se adoptă. Amendamentul 13. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm electronic amendamentul 13. Deschidem votul. Se închide votul. 21 la 22 se respinge. Cine este pentru 25? 20, uh, împotrivă? Abțineri. Verificăm amendamentul 52. Verificăm. 19 la 20 se respinge. 57. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Deschidem votul. Închidem votul. 21 la 22. Se respinge. Amendamentul 73. Pentru împotrivă. Verificăm. 73. Deschidem votul. Închidem votul. 20 la 22 se respinge. Amendamentul 74. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 76 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Amendamentul 76. Deschidem votul. Închidem votul. 15 la 23 se respinge. Amendamentul 77. Ă, 27, încerc scuze. 56. Verificăm. 56. Deschidem votul. Închidem votul. 20 la 22 se respinge. 78 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic. 78, deschidem votul. Se închide votul. 18 la 22 se respinge. 79, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. 79, deschidem votul. Se închide votul. 22 la 21 i-a adoptat. Amendamentul 80, cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. Amendamentul 80. Se deschide votul. Închidem votul. 22 la 21 se adoptă. Amendamentul 81. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. Amendamentul 1 la considerente. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 1. Deschidem votul. Se închide votul. 21 la 29, la 21 se respinge. Este egalitate, se respinge. A fost și o abținere. Amendamentul 2. Cine este pentru? Împotrivă? Verificăm. Amendamentul 2. Deschidem votul. Închidem votul. 20 la 22 se respinge. Votul definitiv, final. Deschidem votul. Închidem votul. Mai aștept o clipă. Mai lipsesc trei voturi. Închidem votul. 27 la 14 cu o abținere adoptat. Felicitări raportorului din Vandenkamp. Ja. Also solche knappen Abstimmungen, so viele haben wir selten gehabt. Eh, rar am avut atât de multe voturi atât de strânse. Ajungem acum la punctul 5. Prezentarea comisiei în legătură cu o măsură de comitologie pentru clasarea uh, infracțiunilor sau contravențiilor rutiere. Și în acest caz E vorba de o propunere a Comisiei în ceea ce privește încadrarea uh, contravențiilor la codul rutier. rutier. Comisia poate permite aceste măsuri numai când Parlamentul uh, nu uh, intervine cu un veto în termen de trei luni. După cum știți, Parlamentul European în ultimii ani în ultimul an a respins o propunere a Comisiei pe această temă și Comisia a prelucrat, a relucrat propunerea și acum uh, o supune spre aprobare din nou Parlamentului. Ca să putem să verificăm această propunere și să luăm o decizie în cunoștință de cauză, am rugat de GEMUV să vină și să prezintă noile măsuri referitoare la infracțiunile grave aduse codului rutier și dau cuvântul cu această ocazie. Thank you, Mr. Chairman. Good morning to everybody. Uh, so the Parliament has received a new version of the draft regulation on... Bună ziua! După cum știți, Parlamentul a primit uh, un uh, proiect de raport, a votat în 30 octombrie de către Comisia de Transport e vorba de încălcările grave ale legislației în domeniul transportului rutier. După cum am spus, în urmă cu un an am, trimit, am trimis uh, o versiune, dar a fost uh, respe, uh, respinsă de Parlament din două motive. În primul rând, pentru că Parlamentul a considerat că um, foarte multe încălcări nu erau, uh, clarif, um, nu erau uh, definite în mod clar și, de asemenea, că există și încălcări grave care uh, Uh, lipsesc, de exemplu nerespectarea regulilor uh, cabotajului. Comisia a uh, reelaborat această versiune și aș dori să spun că Comisia a coroborat Uh, această versiune cu cele 28 de state membre, cu experții naționali. Să nu uităm că acest document trebuie să fie folosit de către autoritățile de control național, de către statele membre și deci pentru Comisie a fost foarte important ca aceste măsuri să fie votate de către statele membre, nu doar cu uh, majoritate, ci uh, să obțină un sprijin cât mai puternic. Aș dori să vă spun că cred că acest uh, proiect de măsură trebuie adoptat cât mai repede cu putință. După cum știți, pentru Comisie este o prioritate să avem o um, Uh, punere în aplicare uniformă a legislației europene, ceea ce înseamnă și că trebuie să avem o clasificare uniformă a acestor încălcări grave, care ar reprezenta baza pentru statele membre ca uh, ele să poată evalua uh, activitatea operatorilor și, de asemenea, ar putea permite statelor membre să facă schimb de informații prin intermediul sistemului ERU, deci sistemul electronic. Să vedem Um, care sunt aspectele pe fond. Am încercat să ținem cont de sugestiile făcute de către Parlament în urmă cu un an. În primul rând, am încercat să clarificăm cât de mult cu putință definiția încălcării și să ne asigurăm că avem mai multă coerență. De exemplu, aș dori să mă refer la încălcarea regată de derogarea de 12 zile sau uh, licența pentru șofer am profitat de asemenea și de ocazia oferită de această revizuire a acestui prim uh, proiect de regulament pentru a include noi încălcări. E vorba, de exemplu, de nerespectarea perioadei uh, de, uh, deci a timpilor de condus înainte de uh, timpul de odihnă sau uh, folosirea tahigrafului uh, dacă acesta nu a fost verificat înainte. Aș dori să vă atrag atenția asupra unei încălcări în special, transportul uh, bunurilor periculoase. Am încercat să ne asigurăm că încălcările care sunt uh, incluse în listă e vorba de încălcări pentru care transportatorul trebuie să fie considerat responsabil. Și de aceea nu am uh, considerat că pe această listă trebuie să includem și încărcări um, ale exportatorului. Acum, în legătură cu tipurile de încălcări, nerespectarea regulilor de cabotaj, primul aspect menționat, aș dori să vă spun că această, această, această încălcare nu este inclusă pe lista pe care v-am trimis-o, pentru că Comisia consideră că mandatul actual pe care îl avem pentru a întocmi această listă de încălcări nu include încălcări precum uh, cabotajul ilegal pentru că încălcarea trebuie să aibă un efect asupra uh, securității rutiere. Și chiar dacă ar trebui să includem o încălcare precum cabotajul ilegal, ar fi o primă etapă, pentru că uh, ideea finală este să facem o listă a încălcărilor în funcție de gravitatea infracțiunii respective. Și dacă am incluze, include și uh, cabotajul ilegal, această infracțiune ar fi considerată o infracțiune minoră, având în uh, vedere impactul asupra securitate, uh, securității rutiere. După cum știți, uh, Comisia pregătește o inițiativă rutieră care urmează să fie uh, dată publicității la sfârșitul anului 2016, iar intenția Comisiei este să propună ca parte a revizuirii regulamentului 1071 din 2009 o prelungire a mandatului Comisiei, astfel încât Comisia pe viitor să poată uh, prezenta o listă extinsă a încălcărilor care să includă, de exemplu, și uh, nerespectarea legurilor de cabotaj și să se facă și o clasificare, o ierarhizare în funcție de gravitatea infracțiunilor și uh, uh, în, fun- în funcție și de uh, impactul asupra concurenței, a concurenței neloiale și așa mai departe. Dar am mai putea și a, include și alte încălcări, de exemplu nerespectarea regulii uh, legate de uh, compania de transport rutier. Acestea sunt uh, încălcările pe care doream să vi le supun atenției în această dimineață. Bineînțeles că Comisia este la dispoziția dumneavoastră pentru întrebări acum sau la o dată ulterioară. Mulțumesc și acum vin Van den Camp. Sau poate nu dorește. Atunci Marcus Verba. Mulțumesc, mă bucur de faptul că Comisia a ținut seama uh, și a menționat uh, uh, și uh, integrat recomandările Parlamentului din decembrie trecut. Cred că încă mai sunt posibilități de mânătățire, chiar dacă s-au făcut deja multe și uh, uh, vrem să uh, atragem atenția și doamnei comisar în cadrul negocierilor uh, privind acordurile comerciale să se țină seama și de acest subiect al încălcărilor grave ale legislației rutiere, astfel încât să avem o siguranță rutieră mai mare, fără să fi încheiat negocierile în secțiunea noastră. Vrem să spunem că suntem mulțumiți și ne bucurăm că dorințele Parlamentului au fost avute în vedere de către Comisie și acum o să studiem totul mai în detaliu, dar deocamdată vreau să spun că suntem foarte mulțumiți de propunerea pe care a făcut-o între timp uh, Comisia. Mulțumesc! Mulțumesc! Bună dimineața! Mulțumim și noi Comisiei Europene care a ținut seama de doleanțele noastre și pe care parțial le-a și integrat. Deci, uh, ca socialiști nu suntem perfect mulțumiți uh, și suntem totuși uh, de acord și putem să menționăm ceea ce ni se pare foarte bun. În primul rând, preluarea așa numite zi, reguli a celor 12 zile și pe cea referitoare la documentele de autorizare și, de asemenea, folosirea tahografelor care nu au fost verificate la autoritățile competente. Deci și acestea vor fi incluse în lista din propunere. Ni se par lucruri foarte bune și mulțumim pentru acestea comisiei. Totuși, ă, mai lipsesc anumite elemente, cel puțin din perspectiva angajaților, ă, măsuri privind cabotajul ilegal ă, și de aceea nu putem fi întru totul de acord și mi se pare că aceste subiecte trebuie discutate și anul viitor în cadrul pachetului pentru uh, transport rutier. Mi se pare că în acest fel uh, o să putem să ne apropiem pozițiile. Poate că ar mai trebui spus că anul viitor, când o să ne întâlnim cu Comisia, vom ruga să vină cu formulări cât se poate declare, ca să nu rămână prea multe marge de interpretare și deocamdată trebuie spus că nu era clar când, atunci când e vorba de retragerea unei licențe, a unei autorizații, uh, în cazul unei încălcări, a unei infracțiuni, nu e clar dacă subcontractorul sau contractorul uh, care a acordat acel subcontract va fi sancționat. Încă nu e foarte clar și neclarități mai sunt și în legătură cu uh, îndeplinirea obligațiilor legale și a, cele do- a celor documentare. Deci, deocamdată rămân la ce spuneam, vom fi de acord și avem încredere în Comisia Europeană că va mai Uh, lucra și la directiva uh, care trebuie adoptată anul viitor. Mulțumesc. Mulțumesc, Robert Zile. Și eu aș dori să mulțumesc Comisiei Europene. După un an, uh, iată, vine cu un, o nouă versiune a documentului, a regulamentului și a <coughs> infracțiunilor. În același timp, noi, Parlamentul, Uh, am funcționat, am acceptat un an de zile fără uh, reguli, deci acum trebuie să fim mai stricți. Uh, poziția comisiei este clară, dar există totuși limitări care nu figurează în propunerea actuală, de exemplu cabotajul ilegal. E o poveste diferită, comisia a spus acest lucru, dar acum doar din perspectivă politică, cabotajul ilegal, din punct de vedere politic, e o terminologie cam ciudată Uh, atunci când vorbești despre piața unică. Uh, sigur că nu știu cum va evolua situația pe anii următori, dar uh, din punct de vedere politic, cred că ar trebui să includem și transportul rutier de fiecare dată când vorbim de piața unică. ECR-ul sprijină noua propunere, dar, bineînțeles, vom studia documentul la mânut. În orice caz, cred că e vorba de un text pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Domnul Taylor, nu? Acum, Cristin Revodalon. Mulțumesc! Noi recunoaștem că Comisia a îmbunătățit textul în ceea ce privește combaterea fraudei sociale, însă cabotajul încă rămâne o problemă deschisă. Piața unică nu are cum să funcționeze atâta timp cât vor exista diferențe între uh, lucrătorii dintr-o țară și alta Uniunii Europene. Concurența neloială uh, duce la uh, dezechilibre între cetățenii europeni și trebuie să uh, combatem aceste dezechilibre și să stimulăm coeziunea. Uh, piața unică nu este stimulată de către dumpingul social, ceea ce are consecințe și asupra securității rutiere, care nu sunt atât de neînsemnate, așa cum spuneați dumneavoastră. Uh, iar în ceea ce privește funcționarea pieței unice, Uniunea Europeană trebuie să remedieze această problemă. Parlamentul European, singura instituție aleasă direct, are un rol foarte important de jucat în această luptă. Deci uh, nu vrem să dăm uh, un cec în alb uh, comisiei, pentru că pe viitor nu trebuie să scădeți din vigilență în ceea ce privește cabotajul ilegal, dar trebuie să încurajăm toate inițiativele care merg în direcția cea bună. Așa este cu această propunere, deci avem o abordare constructivă. Mai rămân însă foarte multe de făcut pentru a obține un cadru social solid, echitabil, echitabil pentru transportul rutier în Europa. Va trebui, de exemplu, să ne gândim dacă nu putem înființa o agenție europeană a transportului rutier rutier care să pună în aplicare pe deplin legislația în vigoare. Avem uh, texte legislative care sunt de calitate, dar cred că e nevoie de mai multă coordonare la nivel european și uh, trebuie ca uh, punerea în aplicare să fie mai bine controlată pentru ca legislația să dea roade. Și de aceea îndemn Comisia ca prin acte delegate să garanteze aplicarea de plină a textelor existente. Mulțumesc! Danke sehr, jetzt Peter Lundgren. Peter Lundgren. Till kommissionen vill jag säga, vad är det ni inte begriper? Förstår ni inte hur... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să înțeleg și aș dori să înțelegem cu toții cum funcționează această legislație, cum funcționează problema cu cabotajul uh, ilegal. Ce doriți? Doriți să câștige cei care nu respectă regulile concurenței? E vorba de șoferi care au uh, permise de conducere din altă țară. Sunt șoferi care pot să arate trei permise diferite, în trei țări diferite, ca să poată să conducă toată ziua. Problema cu cabotajul este că este foarte ușor de fraudat. Dacă mergeți din Suedia în Danemarca pe podul respectiv, durează 20 de minute Uh, călătoria. Descărcați la Copenhaga și vă întoarceți. Apoi începe o nouă perioadă de cabotaj. Poate să înceapă din nou uh, să meargă cronometru. Și este foarte clar că această legislație cu cabotajul este foarte proastă, cea mai proastă în Europa. Este așa de simplu de încălcat această legislație. Poți să conduci liniștit șapte zile la rând uh, cu această legislație în vigoare și este foarte clar că oricine poate să livreze cât de mult dorește, invocând cabotajul. Trebuie evoluat aici o măsură de ordin politic la nivelul Consiliului de ministri, așa cred eu. Eu cred că nu știți ce se întâmplă pe drumuri, nu știți cât de mult se fraudează, nu știți cum companiile serioase sunt depășite și înșelate de acele societăți cu șoferi care de-abia și-au luat permisul și care nu sunt deloc în regulă. Este foarte greu de controlat această situație, foarte greu să știi care e în regulă și care nu este în regulă. Problema este că serio cei serioși care vor să facă treaba așa cum trebuie sunt cei în primejdie astăzi. Eu cred că banii cumva vă, vă orbesc, iar companiile care nu-și fac treaba sunt cele care câștigă. schön. Uh, äh, vielen Dank an die Kommission. Mulțumesc Comisiei pentru prezentare. Din păcate, trebuie să spun că, din punctul meu de vedere, propunerea făcută nu este mulțumitoare. În sensul acesta, nici Consiliul nu a fost de acord cu ea și vreau să spun câteva lucruri. În uh, explicațiile sale, Comisia ne-a spus că numai acele încălcări uh, vor fi avute în vedere care sunt foarte grave și duc la vătămări grave și la decese. Noi considerăm că uh, scopul regulamentului, uh, domeniul de aplicare al regulamentului este depășit și de aceea ar trebui să îmbunătățim uh, siguranța rutieră prin măsurile pe care le am, dar să încurajăm și concurența economică, să avem o transparență a pieței, o protecție socială mai bună și standarde de control unitare. În anumite considerente s-a arătat că atingerea acestor obiective se bazează pe criterii mai stricte privind siguranța. Argumentarea că uh, cerințele Parlamentului în legătură uh, de anul trecut în legătură cu uh, dumpingul social și alte subiecte nu pot fi acceptate e, după părerea mea, de neacceptat. Considerăm că Comisia și-a depășit mandatul și competențele atunci când uh, a redactat uh, propunerea de măsuri uh, de comitologie sau pentru încadrarea anumitor infracțiuni, cum ar fi depășirea timpului de conducere care și, -a, și manipularea tachografelor. S-a arătat că proporționalitatea acestor măsuri uh, Uh, e foarte greu de evaluat și că regulile existente uh, contravin acestei principii și deci nu mai pot fi efectuate controle eficace. În aceste condiții aș pleda ca propunerea pe care o avem acum în fața ochilor să fie respinsă. Mulțumesc. Voorzitter, dank u wel. Uh, <clears throat> we hebben het hier wel, <clears throat> we hebben het hier wel over. Mulțumesc foarte mult domnule președinte. Vorbim despre unul dintre elementele cele mai importante din politica europeană. E vorba de directive, de regulamente, dar nu vorbim numai despre transporturi aici. Este clar că avem și alte politici care sunt impactate. Trebuie să luăm o hotărâre înțeleaptă. Eu cred că este o propunere bună aceasta de față. Eu mă mai gândesc ce poate să facă Europolul, ce reacție are el față de fraudele care au fost constatate, documente falsificate, permise care nu sunt în regulă, autorizații care nu sunt în regulă. Europolul nu a dat încă un răspuns în acest sens și atunci din și întreb ce se face pentru a lupta împotriva tuturor acestor fraude în ce privește documentele de însoțire a mărfii și care ar fi sancțiunile care se impun. Așadar, iată, avem un document foarte precis aici care ne arată ce se poate face. Pachetul va fi completat probabil în 2016. Asta este intenția Comisiei. Și atunci vreau să mulțumesc și colegilor care cer să se rezolve lucrurile mai repede, să se facă mai multe mai repede. Sunt multe de făcut în acest sector și de prea multă vreme, din păcate, tot tărăgănăm lucrurile. E păcat că se întâmplă așa, pentru că declarațiile de intenție nu au lipsit, inclusiv de la vârf, din partea lui Juncker. Din păcate, vă spunem, transporturile euro sunt cumva văduvite de măsuri mai concrete. Trebuie să ni se dea un răspuns concret. Mulțumesc! Mulțumim, Bruno Golniș. Mulțumesc, domnule președinte recunosc că sunt extrem de jenat. Eu cred că n-am văzut tot filmul. Deci, nu prea pot eu să judec un document pe care recunosc că nu-l cunosc. Probabil că era pe site-ul comisiei, dar nu era la dispoziție în documentele de lucru, cel puțin. De aici, din Parlamentul nostru, ceea ce nu poate să mă facă să pot să judec, dar nu acuz pe nimeni, poate că eu am greșit pe undeva. Apoi, pe fondul problemei, sunt destul de convins de ce a spus colegul uh, Peter Green. Pe fond, cred că are dreptate. Pe de altă parte, mă uimește un lucru, și anume, ce este cu acest regulament care poate să ducă la retragerea licențelor? Mi se pare ceva foarte grav pentru firmele vizate, vorbim aici de domeniul penal și îmi pun întrebarea dacă avem noi oare acele competențe care să ne permită să luăm niște decizii de acest tip în domeniul penal, așadar, care mie mi se par uh, nu prea conforme cu principiul subsidiarității. Iată rezerva pe care aș putea să o prezint, însă, încă o dată, nu am parcurs textul în regulă, așadar, pe viitor uh, voi exprima o opinie în cunoștință de cauză. Mulțumesc. Poate doar pentru informare, Uh, ieri am primit documentul, uh, l-am trimis și prin newsletter, există un link acolo la document, dar într-adevăr uh, votul decisiv e mai târziu, în ianuarie, mai aveți timp să citiți și să vă faceți o părere. Doamna Foster, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule președinte. Mie mi-a scăpat acest document de ieri Adică nu l-am găsit. Ce-ar fi fost bine să facem? Pentru că atâtea e mail ne parvin și atâtea documente ne sosesc. Poate ar fi bine să fi primit un fel de briefing de dimineață de la comisie. Un fel de rezumat care să ne arată punctele principale de discuție ca să nu ne mai chinuim să parcurgem tot documentul, toate documentele. Asta ar fi fost util. Ceva, un fel de rezumat, ar fi fost tare util. Și a, apoi, Am tot avut discuții de-a lungul timpului în ceea ce privește tot felul de subiecte, însă trebuie să recunoaștem că statele membre trebuie să implementeze legislație care există deja și adoptată și pe plan intern de către parlamentele lor adoptată și trebuie pur și simplu să respecte legislația care a fost votată. Și m-aș referi și la ceea ce a spus Peter, problema cu granițele, cu frontierele. Știm că sunt probleme acolo. Dacă poliția nu poate și nu controlează granițele și asta înseamnă că e imposibil să faci astfel de, astfel de controluri, de fapt. Toată lumea spune, haideți să împiedicăm frauda. Dar uh, eu cred că nu este așa de simplu să se facă acest lucru. Așadar, ca să intru în detaliu acum, mă gândesc la tot ce s-a spus, sunt lucruri valabile, însă să nu uităm acele sisteme juridice diferite cât privește responsabilitatea șoferilor. Așa cum a spus Ismail, în anumite state membre sunt incriminate companiile pentru anumite încălcări. În Regatul Unit șoferul este cel care poate să fie tras la răspundere, anchetat, etc. Deci trebuie să ne gândim la treaba asta, pentru că sistemele noastre legale, juridice, nu se vor schimba peste noapte, nici acum, nici peste 10 ani. Deci să nu uităm acest subiect. Să luăm astfel în cont această componentă și mulțumesc și Comisiei pentru prezența de dimineață. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc încă o dată precizez. Termenul pentru obiecții este 14 ianuarie și plenara va fi 20, pe 28 februarie. Vreau doar să precizăm și să avem mai întâi această discuție, de aceea am invitat reprezentantul Comisiei să știm despre ce e vorba. Ieri am distribuit documentul, cum spuneam, și uh, acum s-a distribu distribuit și prin uh, coordonatori. Martin, informezi să Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte. Foarte pe scurt, ce vreau să vă spun. Propunerea de față mi se pare una bună când vine vorba de transportul rutier, însă vreau să reamintesc colegei Foster și celorlalți colegi un lucru, și anume că regulile, normele europene trebuie să fie respectate în toate țările. Și, bineînțeles, mai avem și problema inspecțiilor și controlelor. Mă adresez comisiei. Cum poate ea să garanteze așa ceva? Regulile sunt bune. Ce facem cu implementarea? Timmermans vorbește despre o mai bună reglementare. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă o mai bună reglementare, dar poate cu mai puține ambiții, dar și cu o înțelegere mai profundă a obstacolelor care există. Și să nu uităm că pentru transportul rutier se preconizează un pachet, dar veștile nu par prea bune, pentru că acest pachet pare să fie legat de altele. Există riscuri ca să ne disipăm. Propunerile vin și sunt tot felul vreau să lansez un apel comisiei să fie mai ambițioasă în materie de transporturi și să fie mai vigilentă în ceea ce privește respectarea regulilor și normelor din Europa. Este necesar mai mult ca oricând acest lucru. Mulțumesc! Mulțumesc uh, și pentru menționarea intervenției domnului Van Dalen. Domnului Criche. Mulțumesc, domnule președinte. Nu voi repeta cele spuse de colegi. Uh, cu toții am cerut Comisiei să revină asupra acestui punct și anume cabotajul. Pentru că ne-am dat seama că nu la Parlament trebuie să facem acest lucru. Și Comisia a demonstrat că putea să înregistreze progres atât pe formă cât și pe conținut. Uh, deci, poate că da, asta demonstrează că într-adevăr primele propuneri nu erau neapărat uh, perfecte și am notat dificultățile evocate de colegul Lundgren și într-adevăr că acest lucru face parte din problemele cele mai uh, grave cu care ne confruntăm și mă refer aici la sancțiunile ce sunt aplicate la nivel național. Acum n-am să aprofundez, ci vreau doar să subliniez ceva care mie mi s-a părut un pic ciudat. În cel de-al doilea tabel referitor la infracțiunile legate de tahograf, Comisia popune, deci, un anumit număr de infracțiuni și trebuie să vedem care sunt infracțiunile cele mai grave. Serious infringement. Dar, în momentul în care eu sunt controlat, să știți că nu acestea sunt infracțiunile cele mai grave. Dar uh, nu există neapărat o coerență completă între teorie și practică și uh, dacă spre exemplu, sunteți opriți și refuzați să vă supuneți acelui control, aceasta este considerată a fi o infracțiune foarte gravă. Deci, cred eu că aici uh, nu avem neapărat coerența necesară. Acum, cred că ar trebui să revizuim această ordine, această ordine de priorități. Mulțumesc. Cool. Mulțumesc, Werner Kuhl. Mulțumesc, domnule președinte. S-au schimbat vremurile Acum 20 de ani, uh, țările de jos erau în a Europei. Da, și observ că acum vreți reglementări mai stricte, nu doar la nivel tehnic, dar și în legătură cu uh, controlarea timpului de conducere și deja și în Germania s-a dezbătut dacă uh, e ilegal să ai la bord două tone de combustibil, uh, cum e posibil în țările de jos, față de o tonă și jumătate. Dar, iată, situația se schimbă și acum uh, vrem o deschidere a pieței pentru toți cei implicați, condiții egale, dar, în același timp, și un standard tehnic pentru uh, uh bonitatea pentru circulația rutieră, ca să spunem așa, și iată, uh, Um, cât de mult s-au schimbat lucrurile și cât de mult se uniformizează în Europa. Nu e vorba doar de transportul de bunuri. Uh, văd că se, uh, unii spun poate depășirea timpului de conducere nu e așa de gravă, alții consideră că e foarte gravă și uh, de aceea lista aceasta este extrem de importantă. Să avem o măsură egală, un standard ca să știm despre ce e legal și ce e ilegal. Să avem aceleași uh, standarde și la fel și pentru autorizații și pentru încărcătură și totul să fie comparabil. Deci, transporturile Uh, sigure sunt uh, obiectivul esențial și de aceea trebuie să existe aceste controle. În rest, trebuie să spun că e, e bine și corect să avem un astfel de catalog, o astfel de listă și văd acolo depășirea timpului uh, de conducere de 10 ore. Dacă poate nu e așa de grav, dar se depășește cu 50% timpul de conducere, atunci e o încălcare gravă și trebuie altfel tratată. Dar până la urmă, în aceste cazuri, conducătorul este, șoferul este cel care este responsabil și deci trebuie trasă la răspundere și compania, dar până la urmă primul responsabil e șoferul. Acela trebuie arestat și apoi văzut cum se repercutează mai departe sancțiunea. La cabotaj, cred că uh, trebuie să căutăm să avem puncte de vedere cât mai rezonabile. E vorba de o piață internă a Europei și absolut uh, necesar, imperios să găsim un consens. Uh, avem o, climă, o conferință pe tema climei la Paris și pe de altă parte vrem să sancționăm pe cei care uh, uh, se întorc uh, cu mașina goală atunci când fac transport de tip cabotaj sau trebuie să vedem cum reacționăm totuși rezonabil, pentru că suntem o piață internă, avem un PIB foarte mare, comparabil cu americanii și cu Asia, deci trebuie să vedem că am și obținut deja multe rezultate. Dacă îi aud pe unii colegi care vor reguli mai simple, trebuie să amintim că trebuie toți să avem aceeași măsură, pentru toți aceeași măsură și ajungem și la cei de cursă lungă, dacă vreți. Pietra Licoșevska. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că suntem cu toții de acord că în materie de prevederi care organizează timpul de lucru al șoferilor, în momentul în care găsim, încercăm să găsim soluții pentru a spori siguranța rutieră, sau care, duc, uh, care au drept scop să combatem capotajul ilegal, sau orice fel de activitate ilegală, e bine, cred că suntem cu toții de acord asupra acestor scopuri. Dar am totuși impresia că anumite persoane în această sală subliniază mereu il, cabotajul ilegal și fac campanie în ceea ce privește situația de pe șosele. Și făcând acest lucru, își doresc, de fapt, să reducă com- competitivitatea, concurența. Nu vorbim despre uh, dumping social tot timpul, dar vă rog să-mi dovediți, vă rog să-mi demonstrați că cineva care conduce niște activități uh, economice poate să scadă la uh, costurile. Nu putem avea aceleași salarii, aceleași costuri, aceleași prețuri în uh, țările de jos ca în Europa de Est. E clar că eu sunt pentru controle, clar, dar nu uitați, avem, avem o piață unică și deci avem uh, concurență. Există sectoare în care concurența aceasta este uh, de dorit. Și e clar că sunt de acord cu ideea că în alte sectoare situația e diferită. Acum, dacă cineva își pierde din uh, competitivitate. E clar că ne-am dorit să reducem concurența, însă vreau să vă atrag atenția asupra unui fapt. Dumneavoastră vorbiți despre dumping social, vorbiți mult despre salarii, dar uitați-vă și la ceea ce se întâmplă în anumite state membre. Există anumite companii care angajează șoferi în diferite țări și nu le, nu-i plătesc cu aceleași sume, dacă, indiferent dacă vin, eu știu, din Franța, din țările de jos sau din alte țări ei plătesc anumite sume forfetare și sunt de acord că în acest sens aici se încalcă anumite reguli, așa că v-aș ruga să fim raționali și să nu vorbim tot timpul doar de dumping social. Evident că ne dorim ca legea care există să fie aplicată, însă nu trebuie să ne bazăm uh, activitățile noastre doar pe ideea de concurență. Mulțumesc. Trebuia să spun că am încheiat uh, lista intervenienților și în legătură cu um, ultimul punct pe care l-ați menționat, am discutat intens cu ministrul transportului din Polonia și ne-a spus că nu e nicio problemă să avem concurență. Dacă de, că, de exemplu, șoferii de tiruri din Germania au șanse foarte bune în uh, Polonia. Eu am spus să, să zicem că merge așa situația, dar uh, în trei ani uh, nu mai aveți niciun șofer de tir în uh, uh, Polonia, pentru că în România uh, salariile sunt mai mici. Uh, și vi se pare bine? A, atunci încep oamenii să-și pună întrebări, să se gândească. Bineînțeles că vrem să avem posibilități de activități transfrontaliere, dar dumpingul social poate fi o problemă pentru toată lumea. Îl îi poate viza pe toți și de aceea există pentru capotaj anumite reguli care trebuie respectate și uh, dacă nu se controlează, bineînțeles nimeni nu o să aplice legislația. Apoi, șoferul sau întreprinderea care l-a angajat. Uh, am făcut o verificare într-o circă de poliție și mi s-a spus că mereu uh, se primesc solicitări, chiar ieri s-a primit una, uh, un șofer sună și îi roagă să îl controleze. E de 17 ore la volan și șeful îi interzice să facă uh, pauză pentru că trebuie să-și ducă marfa. E foarte periculos. Până la urmă, da, șoferul e cel responsabil, dar ce să facă dacă se plânge sau nu face ce îi se spune, e dat afară. Deci, poate nu în fiecare caz, dar la anumite întreprinderi trebuie văzut uh, care 10-15% dintre șoferi sancționați atunci, poate că această întreprindere nu trebuie să uh, fie pedepsită, nu să îi se permită să facă în continuare cabotaj uh, ilegal. Și apoi, road package, pachetul pentru transportul rutier. Um, comisarul a spus că uh, e foarte hotărât să fie totul gata la timp. Însă în comisie există o conducere nouă și uh, comisarii uh, nu mai așa de multă putere, uh, există vicepreședinții și apoi uh, domnul Juncker și domnul Timmermans în vârf, care hotărăsc și ei, spun reglementare mai bună, nereglementare și de câte ori se aduce vorba despre pachetul pentru transportul rutier, ni se spune că e pe calea ce bună. De deci jumătate de ani e pe calea ce bună și uh, se pierde încrederea în comisie și o să poată interveni reprezentantul comisiei. Dar în orice caz, s-a întâmplat ceva, aveți o undă verde de la Șefcovici sau de la domnul Timmermans sau de la domnul Juncker că vine acest pachet legislativ, de ce trebuie să așteptăm până anul următor dacă totul e gata, e pus la punct și ceva legat de asta. Um, din câte știu eu, uh, Uh, dacă ni se spune la sfârșit de an că ceva vine anul următor, uh, de fapt vine în anul de după. Deci uh, ar trebui să vedem dacă ni se va prezenta o propunere sau dacă comisia sau structurile ierarhice din comisie pot să ne dea încredere sau ne dau motive să ne îngrijorăm. Acum Rog Comisia să răspundă la foarte multele întrebări adresate. Așteptăm cu mare nerăbdare. Thank you, uh, Mr. Chairman. Uh, first of all, I would like to say that... Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, impresia mea este că mesajul în această dimineață este unul foarte clar. Acest proiect de regulament, această listă de, de uh, încălcări, este, după părerea mea, un bun prim pas dar e doar un bun prim pas. De aceea noi trebuie să ne continuăm munca și să respectăm toate regulile din Uniunea Europeană, nu doar regulile care au un direct, efect direct asupra uh, siguranței rutiere. E clar că siguranța rutieră este un obiectiv important, dar de asemenea ne dorim și o concurență loială și condiții de lucru adecvate, potrivite pentru uh, șoferi mai ales. Deci e clar că toate textele de viitor vor trebui să să respecte uh, aceste reguli și mai ales regulile referitoare la cabotaj, care au fost de asemenea menționate. Și, evident, criteriile de stabilire și de luptă împotriva acelor companii fantomă. Acum, în ceea ce privește inițiativa pe care o pregătim și care a fost anunțată de domnul comisar, chiar dacă nu vedeți deocamdată niciun text concret, pot să vă asigur totuși că uh, Mare majoritate din uh, unitatea pe care o conduc lucrează în mod intensiv la pregătirea acestei inițiative și primii, prima etapă o reprezintă o evaluare ex post a legislației existente, tocmai pentru a identifica dacă aceste reguli corespund obiectivului scontat și dacă sunt clare. Dacă sunt clare, atunci încercăm să ne asigurăm că acestea sunt și corect aplicate, implementate. Pot să vă asigur că regulamenta 1071 din 2009 referitoare la accesul la această profesie de șofer și regulamentele aferente fac parte din această evaluare ex post ante pe care o facem. Și această evaluare este deja destul de avansată și să sperăm că vom fi în măsură să lansăm evaluarea de impact. Apoi, în ceea ce privește câteva observații pe niște chestiuni mai specifice, mai ales cea menționată de domnul Riche, referitor la eventuale discrepanțe care există între nivelul de uh, uh, gravitate al infracțiunilor, spre exemplu în ceea ce privește documentele false sau eventual posibilitatea de a refuza un control sau de a oferi acces la aceste documente, pot să uh, pun aceste sancțiuni în grupa numărul 2. Actele false și refuzul de a acorda acces la aceste documente Uh, se află de fapt pe picior de egalitate, la același nivel. Într-adevăr, nu putem considera refuzul de a uh, prezenta documentele ca o sancțiune mai gravă, pentru că acesta ar duce la modificarea anexei 4 a regulamentului. Și pentru asta e nevoie de un act de implementare, de punere în aplicare. Și pentru a răspunde la întrebarea domnului Van Dalen referitor la documentele false. După părerea mea, documentele false sunt într-adevăr, fac parte din lista de sancțiuni și aș, merita, aș menționa, spre exemplu, neconformitatea cu regulamentele europene referitoare la permisele de conducere, uh, cardul acela de șofer, uh, diferite alte acte administrative care fac parte din acest tip de, de încălcări. În grupa numărul 2, la numărul 9, la numărul 8, la numărul 1 și de asemenea sancțiuni, încălcări în ceea ce privește actele false și la 10 și la 11. Și în încheiere, poate că ar trebui să spun că acest text este unul, da, într-adevăr, destul de tehnic, destul de complex. Acesta este și motivul pentru care am pregătit acum câteva săptămâni și sper eu că va fi util pentru dumneavoastră un document neoficial care tocmai asta încearcă să explice care este logica, raționamentul uh, noului text și încearcă să explice de asemenea și uh, noi sancțiuni pe care uh, le-am introdus sau sancțiuni pe care le-am corectat în această nouă versiune. Mulțumesc! Ich will noch da Mulțumesc, aș vrea să vă atrag atenția că obiecțiile împotriva acestui propune până pe 14 ianuarie pot să ne parvină la, par, la secretariat și în uh, plen vom fi pe 28 februarie, tot mai târziu. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, o prezentare din partea directorului executiv al EMSA, domnul Mili, directorul uh, Agenției Europene pentru Siguranță Maritimă și poate pot să vă reamintesc că a fost o vizită la EMSA la Lisabona Uh, făcută de colegii noștri Maria Kilonen și Robert Zile, care au fost în septembrie și au vizitat agenția și există și un raport privind această misiune. why don't you sit here so that we can sit here, can sit next to you. Cei care nu doresc să asculte, vă rog să părăsiți sala. Also zunächst mal begrüße ich sehr herzlich den Urez deci bun venit directorului executiv al EMSA, domnul Mili și, cum spuneam, ați avut o vizită a colegilor noștri, uh, doamna Chilonen și domnul Zile. Uh, iată, ei sunt în sală, îi cunoașteți, dar vrem să fim informați. Uh, avem și acest raport care a fost comunicat membrilor comisiei prin e-mail și deja, iată, dispunem de uh, informații și așteptăm cu mare nerăbdare informațiile pe care ni le veți da dumneavoastră. Vă rog. Thank you very much, uh, Mr. President, uh, honorable Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați uh, eurodeputații, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați adresat-o la ședința dumneavoastră de astăzi pentru a vă spune câteva cuvinte despre activitatea EMSA și despre provocările care ne așteaptă pe viitor. Aș dori să-mi exprim recunoștința față de comisia dumneavoastră care ne-a sprijinit foarte mult și care a avut un rol uh, esențial în uh, activitatea EMSA de la crearea agenției noastre în 2002. Uh, Spre deosebire de anul trecut, când am fost aici, în acest an aș dori să evidențiez care sunt uh, prioritățile și provocările pentru EMSA în uh, anul următor. În legătură cu provocări, principala uh, provocare legată de natura orizontală a agenției noastre este să ne asigurăm că misiunile principale vor fi duse la bun sfârșit cu resurse tot mai reduse. Misiunea, uh, uh, agenția noastră a devenit o adevărată uh, platformă pentru servicii, pentru consiliere și asistență tehnică, pentru statele membre, pentru servicii ale Comisiei, pentru agenții europene care beneficiază de pe urma activității zilnice a stafului nostru. Agenția, după cum știți, în 2013 a început uh, să uh, ia măsuri pentru a reduce cu 5% uh, personalul său. E vorba de un obiectiv pentru toate instituțiile europene și a mers chiar mai departe. Totuși, misiunile încredințate agenției noastre au continuat să crească și acum ne aflăm într-o situație în care trebuie să reducem misiuni, uh, uh, um, um, numărul persoanelor angajate, însă dacă, dacă continuăm așa, atunci uh, activitatea noastră ar fi periclitată. Aș dori să vă mulțumesc, să vă reamintesc că am prezentat în 2012 un studiu și să vă spun că în 2016 EMSA trebuie să desfășoare o evaluare uh, externe, așa cum prevede regulamentul. Uh, participarea dumneavoastră ca factor implicat va fi extrem de importantă pentru agenția noastră. Uh, siguranța transportului uh, maritim și fluvial este o prioritate foarte importantă pentru noi. Noi vom continua să ne implicăm foarte mult în acest domeniu. În 2016, rezultatele studiului EMSA cu privire la uh, siguranța transportului fluvial și maritim uh, ne va permite, sperăm, să uh, sporim transportul și sperăm de asemenea că nu numai transportul de mărfuri, ci și transportul de pasageri va avea de câștigat de pe urma activității noastre. Noi vom continua să acordăm sprijin tehnic pentru a doua fază a legislației cu privire la transportul uh, de pasageri. Dacă se întâmplă un accident și, din păcate, după cum știți, au loc și accidente maritime, uh, conform statisticilor noastre, astfel de accidente apar destul de frecvent. Anul trecut am avut cam 3.000 de incidente și de accidente raportate, care au dus da, 99 de accidente grave, 131 de vase au fost uh, pierdute anul trecut, s-au scufundat și deci uh, trebuie să cu 136 de victime. Deci trebuie să acționăm proactiv, să evităm astfel de accidente pe viitor. Uh, datele compilate de noi uh, în urma acestor accidente reprezintă un instrument foarte important în acest sens. Am publicat recent uh, un studiu cu privire la accidente și incidente care se bazează pe datele um, culese de noi și pe baza rapoartelor trimise de către statele membre. E vorba de informații pe care le punem la dispoziția publicului pe pagina noastră internet. În 2016 vom continua să acordăm asistență atât statelor membre cât și Comisiei Europene în uh, punerea în aplicare a legislației europene și internaționale în domeniul prevenirii poluării de către vase. Și aici sprijinim și punerea în aplicare a directivei cu privire la facilitățile portuare. Sprijinim Comisia, statele membre și industria în ce privește directiva privind limitele la sulf de asemenea, acordăm asistență Comisiei și în punerea de aplicare a regulamentului cu privire la monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon uh, din partea transportului maritim. Acordăm, atenție, uh, acordăm asistență Comisiei în ceea ce privește punerea în aplicare a directivei cu privire la reciclarea vaselor. Eh, EMSA a pus eh, în aplicare un, eh, a pus în, în, la punct un sistem care se numește TETIS, care este pus atât la dispoziția statelor membre, cât și la dispoziția Comisiei. În 2016, TETIS va fi perfecționat pentru a fi folosit ca un sistem de colectare și de schimburi de informații cu ținte pe viitor pentru verificările um, individuale sau um, anchetele și inspecțiile desfășurate în conformitate cu legislația europeană. Prima măsură a fost revizuirea directivei cu privire la emisiile de sulf prin intermediul sistemului TETIS. Această revizuire s-a făcut uh, în trei luni. Și pe baza acestei revizuiri încercăm să ne asigurăm că TETIS este singurul sistem de informații care uh, se va ocupa de prevederile de punere în aplicare legate de uh, inspecții și de verificări. Regulamentul MRV și regulamentul cu privire la reciclarea vaselor sunt uh, legislațiile care vor fi uh, revizuite în acest sistem pe viitor. Uh, în anul următor vom continua să acordăm asistență partenerilor europeni, vom evalua legislația lor și vor aj- îi vom ajuta să se apropie de legislația europeană. Avem un proiect pentru Marea Mediterană, pentru Marea Neagră și pentru Marea uh, Caspică. Aceste proiecte vor primi atenție sporită. Nu numai că acordăm asistență în pregătirea uh, personalului, uh, dar și uh, le permitem să folosească serviciile noastre, precum rețeaua noastră pentru reciclarea vaselor. În 2016, EMSA va sprijini și procesul de îmbunătățire a pieței interne și a um, transportului maritim. Asistăm Comisia în uh, punerea în aplicare a directivei cu privire la facilitățile portoare. Aceasta este o adevărată prioritate pentru noi. În 2016, în urma consultării cu autoritățile vamale, a fost lansat un proiect pilot de simplificare și de Uh, înlesnirea facilităților pentru cargouri. Încercăm să arătăm că aceste formalități pot fi uh, trimise unui uh, ghișet, ghișeu unic prin intermediul așa numitului e-manifest. Continuăm folosirea tehnologiilor, noilor tehnologii care, pe care le punem la dispoziția instituțiilor europene. Sigur că, având în vedere că uh, peisajul maritim se schimbă, e în continuă evoluție, trebuie ca actorii principali din acest domeniu să primească uh, datele cele mai fiabile din domeniul maritim. EMSA acordă servicii de supraveghere, mai ales în domeniul uh, detectării vaselor și agenției Frontex, Agenția Europeană pentru Cooperarea la Frontierele Externe. Acest uh, serviciu a fost lansat în 2013 și mandatul său trebuie să fie revizuit în mai 2016. Uh, Încercăm să identificăm uh, cât mai repede vasele respective și apoi datele sunt transmise sistemului operațional de la Frontex Eurosur. Noile tehnologii nu numai ne permite să avem uh, un uh, schimb mai rapid de informații, ci și să generăm plus valoare. Și de aceea, agenția participă la proiecte pilot pentru a testa posibilitatea de a integra folosirea uh, sistemelor aeriene pilotate la distanță și în sistemul, de transportul, pentru că astfel am putea avea o viziune de ansamblu mai bună a uh, peisajului maritim și a identifica uh, vasele mici folosite de migranți pentru a traversa marea. Scopul nostru este să înlăsnim uh, sau să stimulăm, să încurajăm misiunile cu mai multe obiective. De exemplu, să monitorizăm emisiile, să salvăm, să ducem misiuni de salvare, să detectăm poluarea aerului și așa mai departe. Un alt proiect foarte important pentru EMSA pentru anul următor îl reprezintă și pe anii următori îl reprezintă serviciile Copernicus pentru aplicațiile de securitate, mai ales pentru serviciile maritime de supraveghere. Uh, acordul va fi semnat chiar astăzi, iar anul 2016 va uh, pune, în 2016 acest acord va fi pus în aplicare. EMSA va primi 40 de milioane pe o perioadă de 5 ani, iar eforturile noastre, care se află în faza inițială, vizează mai ales uh, integrarea serviciilor de supraveghere maritimă pentru a ține cont de nevoile utilizatorilor. Agenția continuă să, acorde, să joace un rol foarte important în acțiunile de prevenire a poluării cu petrol. Uh, avem 19 de vase de detectare a poluării cu uh, hidrocarburi și în 2016 vom încerca să acoperim și zona din Madeira și insulele Canare. Aceste vase Uh, sunt, uh, sunt acționate în, parteneriate public-privat. EMSA pune la dispoziție acestor vase echipamentul. Aceste vase sunt uh, acționate de către proprietari privați care desfășoară activități în domeniile respective, dar care au semnat uh, așa numite contracte de tip stand-by cu EMSA. Deci, uh, vasul care desfășoară activități comerciale, în cazul în care detectează poluare, uh, trece la o activitate, imediat la o activitate de detectare a, polu- a poluării și noi trebuie să fim informați uh, cât mai repede cu putință. în acțiunile noastre de detectare a poluării nu detectăm doar poluarea cu petrol, ci și poluarea cu gaze, de exemplu. Și sigur că activitatea diferă de statul membru de care ne ocupăm. Încercăm să includem noi servicii și nouă echipamente pentru ca uh, statele membre afectate să fie cât mai uh, repede ajutate. Vedeți uh, un vas EMSA cu un mecanism de recuperare a, a petrolului în cazul unui accident. Sper că această prezentare selectivă a activităților și a priorităților pentru 2016 va informat în legătură cu activitatea care ne așteaptă în următoarele 12 luni. Aștept cu nerăbdare întrebările dumneavoastră și renoiesc activitatea noastră, um, invitația noastră de a ne vizita uh, la Lisabona, așa cum ați făcut în septembrie. Mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumim și noi. După aceste fotografii foarte frumoase, um, Robert Zile și uh, celălalt coleg care au fost uh, în poză primesc uh, cuvântul și după aceea reprezentanții din partea grupurilor politice. Mulțumesc și mulțumesc domnului Mili pentru că ne-ați primit foarte frumos la Lisabona când am venit să vă vizităm acum câteva luni. Am avut o impresie foarte bună. Mulțumim și pentru acel uh, Moby Dick, care este simbolul agenției dumneavoastră. Încă nu l-am pus pe birou. Să știți că am fost impresionat de profesionalismul de care ați dat dovadă am primit răspunsuri la multe dintre întrebările pe care le-am pus, mai ales în legătură cu cooperarea dintre EMSA și Frontex. Am avut un raport uh, recent în acest sens aici la Parlament. Deci am primit răspunsuri la întrebările puse, inclusiv în legătură cu situația refugiaților din Marea Mediterană. Apoi am mai avut o impresie pozitivă. E vorba de folosirea tehnologiilor avem în timp real imagini uh, de poziționarea navelor. E foarte impresionant și arată că sunteți foarte bine dotați. Uh, cred că Vicky poți să vorbească și despre folosirea dronelor. Știu că vă interesează și pe dumneavoastră acest lucru. Apoi ne-ați dat statistici în legătură cu accidentele, incidentele și acestea sunt date utile să se știe ce s-a întâmplat cu acestea și ce anchete au fost declanșate și ce măsuri se, putea, se pot lua. Deci vă mulțumim foarte mult. Acum am un am o întrebare principală. În decembrie așteptăm directiva privind porturile. Bănuiesc că urmăriți cu atenție legislația în acest domeniu, domeniul portuar. Vreau să vă întreb dacă nu cumva uh, Uh, nu va ar trebui resurse suplimentare, umane și financiare, dacă uh, legislația preconizată de către comisie o va lua pe altă cale și va fi nevoie de resurse în plus, după cum urmează anunțurilor comisiei și va fi probabil o decizie politică aceea de a modifica acea legislație și probabil că chiar veți avea nevoie de resurse. Thank you, Chair. Doamna Killen. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc domnului Miule pentru prezența sa aici. Ne-a spus multe noutăți în legătură cu activitatea EMSA. Visita noastră a fost una deosebit de interesantă și semnificativă. M-am bucurat că am putut să mă deplasez acolo și am primit multe informații pe care le-am adus înapoi aici la echipa noastră de la TRAN. Am două întrebări. Cred că una dintre cea mai mare, de cele mai mari provocări cu care ne vom confrunta este cea legată de mediu și în domeniul maritim. În ce privește sulful, cunoaștem directiva în vigoare, care, bineînțeles, vizează poluarea mărilor și oceanelor. Ce rol va avea EMSA în viitor? Cum va putea ea să participe la uh, verificarea a ceea ce se face pe mări, ce fac operatorii noștri, cum vă putem sprijini munca dumneavoastră pentru a face față acestor provocări de mediu și apoi în legătură cu refugiații, dar și în legătură cu schimbările climatice, pentru că cred că problemele pe care le avem acum sunt mici în comparație cu ce se poate întâmpla uh, în viitor uh, cu schimbările climatice și știm că primele vor fi afectate insulele, țările mai mici, dar apoi aceste probleme vor crește neîncetat în importanță și atunci ce se poate face încă de pe acum pentru a ne pregăti mai bine pentru aceste, a face față acestor provocări? care ne pasc. Poate chiar peste câțiva ani, mi-e tare teamă că așa se va întâmpla. Iată întrebarea mea. Jetzt Luis de Granis Pascal. Mulțumesc, uh, Luis de Granis Pascal. Gracias, presidente. Muchas gracias. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, uh, domnule Emili, pentru prezența dumneavoastră. Cred că dumneavoastră aveți dreptate când spuneți că sunteți mulțumit de ceea ce ați realizat de către agenția dumneavoastră și de căldura cu care veți fi întotdeauna primit în comisia noastră, pentru că agenția noastră funcționează bine și nu e ceva uh, foarte frecvent. Uh, e clar că, având în vedere rolul dumneavoastră, resursele dumneavoastră, misiunea pe care v-am încredințat-o, e foarte bine. Și cred că trebuie să fie un model demn de urmat. Și uh, curajul dumneavoastră s-a transpus și în munca pe care ați uh, realizat-o. Eu am fost raportor uh, în ceea ce privește agenția dumneavoastră, chiar în momentul în care a fost uh, înființată și știu că am avut ocazia să vizitez Lisabona în momentul în care s-au inaugurat anumite instalații și de-a lungul timpului, întotdeauna comisia noastră întotdeauna a susținut noile misiuni ce v-au fost încredințate și noile resurse. Acum, nu știu, dacă e bine sau rău, dar aș vrea să înțeleg mai bine că noastră ați spus că da, aveți oarecare îndoială, ați spus că într-un fel e bine faptul că uh, încercați să utilizați în mod cât mai optim resursele de care dispuneți. Dar am simțit totuși că aveți oarecare îndoială în voce. Oare chiar într-adevăr există acel echilibru necesar între, pe de o parte, numărul de resurse umane de care dispuneți și misiunile ce vă sunt încredințate, care mereu sporesc. Deci, vă rog să mă asigurați în acest sens. Și aș dori de asemenea, să vă spun că am apreciat foarte mult uh, când ați spus noastră că veți încerca să acoperiți și zona din uh, jurul insulelor Canare în ceea ce privește hidrocarburile. Și e clar că există acolo câte inițiative care sunt pregătite deja, tocmai pentru ca, la un moment dat, în cazul unei situații de urgență, de contaminare, să poată interveni. Însă trebuie să coordonați această activitate a dumneavoastră cu, această, uh, cu ce, inițiativele care există deja la fața locului. Pentru că fiecare dispune de recursuri, resurse proprii, fiecare dispune de o flotă și putem coordona. În al doilea rând, care este, după părerea dumneavoastră, impactul noilor tehnologii uh, utilizarea satelitelor, spre exemplu, tocmai pentru a vedea exact care ar putea fi situațiile de contaminare și pentru a preîntâmpina ca niște persoane uh, să plătească, între ghilimele, dreptul de a contamina. Pentru că știm că așa ceva există și atunci uh, e foarte greu de contracarat acest lucru. Și în final, Există un fenomen nou, din păcate, uh, un fenomen foarte trist, fenomenul refugiaților din motive economice, dar și din motive politice. Și e clar că au apărut foarte multe decese pe mare, ceea ce este regretabil, ceea ce este foarte trist. Însă este clar că acest lucru afectează zonele mai direct, aproape de frontierele noastre de coastă și cele din Italia. Și în acest sens, de fiecare dată cerem din ce în ce mai mult ajutor pentru a putea împiedica apariția unor drame, uh, pentru a evita aceste naufragii oribile, însă care costă vieți. Și aș dori să știu și care este părerea dumneavoastră, ceea ce se solicită din partea acestor țări uh, afectate și care sunt resursele de care dispunem și cum anume putem interveni cât mai bine. În orice caz, vă mulțumesc foarte mult pentru munca depusă de dumneavoastră, vă aflați pe drumul cel bun, vă urez mult succes pe viitor și după punctul meu, din punctul meu de vedere, uh, acțiunea dumneavoastră este încununată de succes. Thank you. Well, welcome, and I. Mulțumesc! Bun venit și vă spun și numele socialiștilor democrați că suntem extrem de mulțumiți de munca pe care o faceți, mai ales având în vedere diversele provocări financiare, dar și de cli resurse climatice. Și știm, spune doamna Anderson, că aveți resurse și că faceți o treabă foarte bună. M-am uitat peste cifre pentru că ați făcut o analiză completă a accidentelor și incidentelor și m-aș concentra pe uh, siguranță și se, siguranță și este foarte clar că uh, în acest sens pare că a crescut numărul acestora. Mă gândesc că ați putea comenta ceva în acest sens. Și apoi, pentru noi, socialiști democrații, una dintre principalele preocupări este legată de condițiile de angajare condițiile de muncă ale persoanelor, chiar și la persoanele care au pozițiile cele mai modeste și dacă uh, nu, se, nu, este, nu se face ceva, s-ar putea să se fie primejduită securitatea, siguranța în porturi și asta pot eu să deduc din anumite cifre pe care am încrucișat din, prezentarea din prezentarea noastră. Apoi, domnule Zile, Poate nu sunteți de acord cu mine, dar domnul Zile da a menționat regulamentul privind porturile, pentru că și aici sunt probleme. Și întrebarea este bună, în sensul că o vor, vor fi oare necesare resurse suplimentare în noile circumstanțe? Pentru că regulamentul prin porturile înseamnă, da, standarde minime sociale, avem Uh, bineînțeles, și în cazul acordurilor de branșă și acordurilor sociale, uh, lucruri legate de siguranță, securitatea locul de muncă. Eu cred că și regulamentul trebuie să conțină astfel de prevederi. Acest regulament portuar nu este suficient de bun, n-a fost bine gândit, conține lacune, știu că este o chestiune politică, da, dar multă lume aici în comisia noastră este îngrijorată în fel și chip dacă acest regulament chiar are vreo logică în acest moment. Mă bucur de întrebarea care a fost pusă și îndemn pe colegii noștri să-și pună aceste întrebări și când vom vota în luna decembrie. Mulțumesc! Urmează doamna Foster. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc pentru această prezentare deosebit de interesantă și ca mulți alți colegi, eu vin de pe o insulă, Regatul Unit, avem multă apă în jurul nostru și înțelegem foarte bine care este problematica și ceea ce și industria maritică, maritimă a trebuit să recunoască, și anume gravitatea accidentelor și incidentelor care se petrec pe mare eu uh, am experiență în aviație. În acest sector uh, s-a abordat, uh, s-au abordat aceste lucruri cât se poate de transparent de-a lungul timpului și este logic așa. Poate că în sectorul maritim, maritim logistica nu permite o aceeași transparență, dar cred că trebuie să existăm presiuni pentru ca să existe reglementări cât se poate de solide în acest sens și că ele sunt și aplicate pe teren pentru că știm foarte bine că uneori uh, este foarte greu să descurci ițele în astfel de cazuri. Acum, uh, ceva mai optimist, dronele, nu voi vorbi despre asta, avem un raport în acest sens la Parlament, da, pentru că aceste drone sunt din ce în ce mai mult folosite în sectorul uh, comercial, dar și în acțiunile de salvare și Parlamentul sprijină aceste demersuri și avem uh, rapoarte și feedback-uri foarte bune. Acum vom avea un nou regulament, sperăm, fără să suprareglementăm ca să nu ne trezim că nu vor mai putea fi folosite dronele. Însă, aș face o ultimă observație. Ați vorbit despre SULF și directiva omonimă și, bineînțeles, mulți dintre noi ne-am adresat uh, industriei uh, um, croazierelor și industriei maritime. Eu cunosc multă lume din acest sector personal. Problema pe care eu am invocat-o și am, știm bine că președinția olandeză va fi implicată foarte mult în acest sens, este următoarea. Și anume că există un fel de conflict, pentru că există directiva privind emisiile de sulf, Au existat probleme legate de ce echipamente pot, pot fi cumpărate, acele mașini care curăță, dar, pe de altă parte, mai sunt și alte probleme pentru că americanii au lansat un moratoriu în ceea ce privește calendarul la care trebuie să se adapteze uh, toate vasele uh, pentru a avea aceste echipamente de curățire. Însă se pare că există și porturi în Europa care reușesc să nu respecte legislația, pentru că avem instalații de curățire în regulă pe vase, vasele sosesc în porturi și li se spune că nu respectă directiva privind uh, apa, apa curată în porturi. Și apoi li se mai spune că au și regulamente în plus locale care trebuie respectate în porturile respective. Și atunci, fie avem directive Uh, și atunci uh, firmele știu sigur că trebuie să se conformeze, există o certitudine și în anumite state membre, nu spun că toate, în anumite state membre există probleme și se pun bețe în roate pentru companiile noastre uh, din domeniul maritim și nu cred că au nevoie de asta. Cred că ar trebui ca agenția dumneavoastră și Consiliul să rezolve lucrurile. Ar fi tare util și este foarte clar că președinția neerlandeză tradiția sa maritimă uh, o impune ca pe un actor uh, important în aceste negocieri. Sunt multe lucruri de făcut, ați spus multe lucruri foarte interesante. Uh, n-am venit în vizită, din păcate, poate altă dată, însă vă mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici. San Miltenberg. Yeah, thank you, Chair. Domnul Miltenberg, mulțumesc foarte mult. Mulțumesc și invitatului nostru. Apreciez prezentarea dumneavoastră și vreau să vă felicit pentru că aveți un program de lucru la EMSA deosebit de complet și de complex. Am o întrebare în legătură cu noile tehnologii, drone și așa mai departe. Uh, cum, de exemplu, dronurile, așa cum uh, doamna Foster spunea, sunt un subiect foarte important, care, ce putem face noi, instituțiile europene, pentru a vă ajuta să folosiți uh, mai bine noile tehnologii, precum dronele, uh, Uh, mă refer uh, la uh, contribuția, de exemplu, la prioritățile pentru migrație sau detectarea poluării cu ulei sau cu țiței și scăderea emisiilor. O a doua întrebare mai concretă. Care sunt așteptările dumneavoastră în acest sens de la comisia noastră, de la comisia TRAN? Deci, iată, două întrebări scurte. Mulțumesc. Keith Taylor acum. On the button. Jolly good. Hello. Bună ziua, aici sunt. Mulțumesc foarte mult, domnule Mili, pentru prezentarea dumneavoastră. Intenționam și eu să vin la Lisabona pe vară, dar uh, m-a lăsat genunchiul și n-am putut călători. Sper însă, în orice caz, să uh, dau curs invitației dumneavoastră. În urmă cu câțiva ani, Parlamentul nostru a votat pentru a acorda mai multe competențe EMSA pentru a preîntâmpina poluarea cu hidrocarburi. Mi s-a părut foarte interesant uh, să vă aud spunând că ați uh, sporit uh, acoperirea geografică prin folosirea acestor vase care sunt deținute de deținători privați. Mă întrebam însă dacă nu aveți și proiecte pentru a extinde aceste servicii. Mă întrebam dacă EMSA are suficiente resurse pentru a furniza astfel de servicii. Mulțumesc, Claudia Montero, acum. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Diretor e dizer que foi, de facto, aqui uma apresentação. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule Emile, pentru această prezentare foarte completă în ceea ce privește toate acțiunile pe care le realizați la agenția dumneavoastră. Dumneavoastră ați menționat faptul că putem utiliza tehnologiile și uh, tehnologiile noi, digitale, în domeniul transportului maritim. E un lucru foarte important pentru noi, acest lucru. Și ceea ce aș fi vrut să știu, evident, vreau să spun acest lucru și îmi pare rău că n-am avut ocazia să vă spun acest lucru când am fost la Lisabona în vizită, însă turismul reprezintă un element deosebit de important în economia europeană. Și clar că aș vrea foarte mult, cât mai repede cu putință, să am ocazia să vizitez instalațiile dumneavoastră la fața locului. Dar vreau să evoc două aspecte. În momentul în care vorbim despre formarea marinarilor, formarea profesională a marinarilor, aveți eventual posibilități de a îmbunătăți uh, această parte a calificărilor, a cunoștințelor pe care acestea le, aceștia le au, pentru că mulți dintre ei devin marinari într-un fel din greșeală și uh, se află pe nave de croazieră, lucrează pe aceste nave și de multe ori am constatat că, de altfel, pe aceste nave de croazieră, lucrătorii la bord sunt din țări terțe. Și aș vrea să știu dacă, eventual, în competențele dumneavoastră există vreo inițiativă în așa fel încât să atragem cât mai mulți europeni în aceste meserii de turism uh, de, pe nave de croazieră. Apoi, uh, fără a repeta uh, întrebările numeroase puse de colegii mei, aș dori să știu uh, această sinergie pe care o veți avea, pe care trebuie să o aveți cu EFSA, cu Frontex, uh, oare nu puteți aprofunda un pic subiectul? Uh, și să vă referiți la un cadru mai strict, mai geografic de acțiune. Ar fi bine să clarificăm un pic care sunt datele și domeniile, termenele și domeniile de intervenții pentru a putea extinde această colaborare cu țările din uh, arhipelagul insulor Madeira și, evident, și insulele Canare. Dacă ne puteți da câteva informații, pe mine special mă interesează mai degrabă Madeira. Jetzt ist, Peter von Dahlen dran. Dank u wel, voorzitter. Ja, er is natuurlijk nog een terrein waarop we de Van Dalen, mulțumesc, domnule președinte. Iată încă un domeniu în care angajamentul echipei Juncker strălucește prin absență. Și cred eu că în jur de 50% din uh, agenții ar fi putut avea un impact uh, esențial în lumea în care trăim noi în momentul de față. Dar nu pot decât să fiu de acord cu Dirk Sterks și cu uh, ceilalți colegi. Noi am mers la Lisabona și ne-am dat seama, la fața locului, care este valoarea adăugată pe care o reprezintă EMSA. Cu atât mai mult cu cât e vorba de o agenție care a dat dovadă de eficiență în activitatea sa. Dumneavoastră ați vorbit despre sistemul de analiză a accidentelor și a incidentelor, detectarea acestora. V-ați referit la 99 de incidente deosebit de grave Această analiză se desfășoară deja de mai mulți ani de zile, deci nu e ceva nou apărut peste noapte. Și e adevărat că aici ni se prezintă accidentele în transportul maritim. Acum, întrebarea mea este următoarea. Ne puteți explica mai în detaliu, în mod mai cizelat, care era de fapt și concluzia ca urmare a acestei analize? Spre exemplu, există accidente care, datorită acestei analize, au putut fi preîntâmpinate? Am putut reduce gravitatea unor astfel de incidente? Și da, dați-ne niște exemple. Uitați, uh, în cazul cu tare, în cazul cu tare, aceste uh, accidente sau incidente au putut fi preîntâmpinate. Pentru că eu cred că există un anumit număr de incidente care tocmai din potrivă nu fac decât să sporească accidente care au loc din motive de uh, îmbarcare, debarcare, probleme de, de ancoră observăm că anumite funii sunt utilizate până când ajung la capătul puterilor. Deci, întrebarea mea este următoarea. Analiza realizată de dumneavoastră a avut drept efect și redactarea unor recomandări, spre exemplu, în ceea ce privește ancorele, în ceea ce privește funile, avem și o latură concretă? Pentru că e clar că reprezintă o sursă importantă de accidente. Ja, danke, Herr Vorsitzender. Ich möchte mich auch herzlich bedanken als deutscher Abgeordneter für zwei Gruppen. Mulțumesc foarte mult și eu aș dori să vă mulțumesc. Sunt, uh, vin din Germania. EMSA e o agenție foarte importantă. Pentru noi este o agenție foarte importantă. Avem uh, o coastă destul de lungă. Bineînțeles, activitățile de prevenire în domeniul protecției mediului sunt foarte importante. Uh, sigur că în ce privește traficul obișnuit, de exemplu, uh, eliminarea apelor uh, poluate. Știți că și uh, acesta este un vector de poluare. E o temă foarte importantă pentru noi. Apoi, faptul că ați vorbit de toate aceste activități. În 87 am avut o petiție în acest sens, dar a trecut foarte mult timp. Însă în orice caz, uh, răspunderea, răspunderea dumneavoastră este foarte mare. În Germania uh, avem norme în vigoare, olandezii au alte norme, uh, coordonarea între echipamente în ceea ce privește performanțele tehnice țin de competența dumneavoastră. Când intervine un accident maritim, a fost recent un astfel de accident Uh, s-a spus că nu în, uh, în port trebuie trase aceste uh, vase care fac accidente. Deci cum coordonați activitatea între statele membre care trebuie să intervină cu vase în astfel de accidente? Uh, trebuie să ne pregătim pentru astfel de acțiune, deci trebuie să preîntâmpinăm astfel de situații și activitatea dumneavoastră în acest domeniu este foarte importantă. Tot în ceea ce privește prevenirea, activitatea dronelor este foarte importantă, pentru că există și uh, sistemul Galileo de navigare prin uh, satelit. Dacă ne uităm de pe satelit, de exemplu, și vedem că transportul de mărfuri din Rusia crește, folosesc, uh, vasele rusești folosesc uh, uh, Gibraltarul și Bosforul. Dar, în orice caz, mulțumesc pentru angajament. Bun, mulțumesc. Acum m-am lăsat pe mine la urmă, am două întrebări. Pe de o parte știm că uh, uh, țițeiul greu, păcura grea, este un produs foarte poluant. Uh, și uh, trebuie tratat ca un deșeu foarte periculos. Discutăm de multă vreme de acest lucru, că trebuie făcut ceva. Puteți să ne spuneți când va fi interzis, alternativele există, dieselul, motorina nu e deosebit de bun, dar oricum e mult mai bun decât păcura grea. Ar fi un mare pas înainte uh, Uh, poate puțin mai mult, puțin mai costisitor, dar cu avantaje enorme pentru sănătate și pentru mediu. Puteți să ne spuneți ceva concret? Și în al doilea rând, avem bineînțeles și accidentele pe care le-ați menționat în uh, nordul Atlanticului cu Flaminia, când s-a discutat foarte mult aici pentru că primul port cel mai apropiat nu era pregătit să ajute. Era o Uh, cei pregătiți să ajute erau mult mai departe și uh, mi se pare că la nivel european uh, trebuie să existe această prioritate, să se poată acorda primul ajutor cel mai rapid. Aveți uh, propuneri concrete? Sunteți acum înțelepți după accidentul Flaminia și vă dau cuvântul. Mulțumindu-vă încă o dată. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și vreau să mulțumesc tuturor deputaților. Iată că sunt foarte multe întrebări și timpul meu e limitat pentru a răspunde, așa că am să încerc să le grupez și să vedem dacă mă pot descurca cu această lungă listă de întrebări. Oricum, toate întrebările vor primi un răspuns și putem trimite răspunsul prin e-mail uh, în cazul în care cineva nu primește un răspuns din partea mea. Înainte de toate, aș dori să spun câteva cuvinte în ceea ce privește resursele umane. În momentul în care această comunicare din partea Comisiei a fost publicată în 2013, noi imediat am început să facem reducerile de personal necesare, pentru că ne-am, ne-am dat seama imediat cu cât începem mai repede, cu atât mai bine ne vom adapta la cerințele Comisiei și la pragul acela de reducere de 5% din personal. Acum, da, avem oarecare expertiză în domeniu, și care poate fi de asemenea utilizată și către exterior. Uh, avem personal în intern care poate lucra în exterior pentru că noi vrem să venim cu expertiză de calitate și uh, punem la dispoziția comisiei serviciile pe care le avem în intern. Acum, noi am încercat să reorganizăm în intern personalul nostru, am reorganizat lucrurile în așa fel încât să îndeplinim cât mai bine uh, cerințele părților interesate față de munca pe care o desfășurăm. Însă trebuie să spun că toate agențiile s-au plâns de această, de această cifră suplimentară, această reducere suplimentară, însă acum avem nevoie încă de o reducere de încă 5%. și am avut o întâlnire a diferitelor agenții la Dublin acum câteva luni și am discutat să vedem dacă nu cumva acest lucru ar putea fi amânat și să îl amânăm până în 2020. Însă, oricum, nu s-a luat o decizie, așa că trebuie să fim gata pentru această reducere suplimentară de 5%, ceea ce înseamnă că ar însemna încă șapte posturi reduse în agenția noastră, lucru care duce, aduce cu sine și niște provocări după cum v-am spus, noi ne-am reorganizat cât mai bine cu putință, însă ni s-au încredințat noi misiuni și de fiecare dată primim noi solicitări, noi nevoi din partea Comisiei și nu numai din partea Direcției Generale MUV, ci și alte direcții generale pe care le uh, putem sprijini cu expertiză, spre exemplu Direcția Generală pentru Mediu, pentru misiuni de control pentru chestiuni de reciclare și așa mai departe. Și acest lucru, de fapt, creează pentru agenția noastră dificultăți, major, provocări majore. Uh, e clar că ne lipsește personal în ceea ce privește implementarea legislației, a ghișeului unic, nu avem expertiză deocamdată pentru drone, uh, avem o propunere înaintată către comisie și o să vedem care va fi rezultatul acesteia, dacă vom primi resursele financiare necesare pentru a putea uh, utiliza aceste drone și atunci, dacă da, trebuie să avem și expertiza aferentă. Apoi, um, anchetele referitoare la accidente. Noi am început să colectăm date într-o bază de date, asemănător cu ceea ce există în sistemul aviatic. Deocamdată avem doar două persoane care lucrează la această uh, bază de date și dacă vrem să facem o analiză mai în detaliu, mai aprofundată, deocamdată nu putem să facem față acestei provocări și din punctul meu de vedere mi se pare foarte important să putem analiza accidentele ca să înțelegem, pentru că noi de multe ori reacționăm, dar reacționăm după accidente. Ori noi ar trebui să fim în măsură să preîntâmpinăm aceste accidente, să prevenim. Deci, iată, acestea sunt provocările principale cu care ne confruntăm în materie de resurse umane. Apoi, în ceea ce privește provocările de mediu, după cum vă spuneam, noi lucrăm foarte mult cu Direcția Generală pentru Mediu, care este foarte încântată de cooperarea noastră și de munca realizată de EMSA pentru ei. Și așa cum am spus și în prezentarea mea, am creat TETIS pentru limitele de sulf, pentru a monitoriza aceste limite și dezvoltăm acest instrument în 2016 vom avea acest instrument și în alte domenii ca să putem face niște inventare ale rapoartelor care sunt completate, introduse în sistem. Deocamdată avem 6.000 de inspecții care se realizează de către statele membre și care trebuie să fie introduse în sistem. Trebuie să vă mărturisesc că sunt, prea puțin, sunt destul de puține încălcări în ceea ce privește directiva referitoare la limitele de sulf mai puțin de 2% din uh, aceste încălcări și în mare majoritate a cazurilor, uh, erorile sunt de fapt de natură administrativă, deci nu sunt încălcări propriu-zise ale limitelor prevăzute ci o neconformitate a, față de procedurile administrative. Ori noi asta facem tot timpul, încercăm să îmbunătățim lucrurile pentru că discutăm cu ofițerii care se ocupă de astfel de controle, încercăm să-i formăm, încercăm să sensibilizăm părțile uh, uh, interesate la ce, față de acest subiect. Deci avem o cooperare foarte bună pe acest subiect și în mod clar și repetat uh, împărtășim această informație din partea EMSA către factorii interesați. Acum, chestiunea refugiaților. Aici, clar, E un subiect care este prioritar pe ordinea de zi, la nivel de comisie și știu că există peste 800 de, mii care în momentul, de oameni care în momentul de față ajung în Europa și ceea ce noi suntem în măsură să facem este să colaborăm cu Frontex. Am început acest lucru încă din 2013 și le-am oferit informații de monitorizare în ceea ce privește anumite zone maritime la frontierele de, maritime ale Uniunii Europene și am făcut propunerea următoare. Să vedem cum putem spori aceste capacități unități de monitorizare. Am putea eventual să desfășurăm niște drone, să venim cu informații suplimentare uh, prin observație prin satelit. Uh, toată informația ar fi foarte utilă, dar există în continuare neajunsuri. Uh, anumite zone din frontierele maritime europene nu sunt acoperite de către cele 6-7 satelite pe care le avem. putem avea anumite zone terestre uh, da, și anumite zone în care acești, acele transpondere care se află la bordul navelor nu mai sunt detectate, nu sunt acoperite. Deci noi încercăm să vedem împreună cu Frontex cum anume putem să găsim o soluție la aceste probleme și încercăm să vedem acest lucru și cu autoritățile din partea statelor membre. Apoi, vasele, navele navele care recuperează țițeul după o poluare. Bun, noi avem intenția să desfășurăm aceste nave în insulele Madeira, insulele Canare și vrem ca aceste nave să fie operaționale în această zonă în 2016. Dar cu resursele financiare pe care le avem deocamdată, noi avem o finanțare de 16 milioane pentru o perioadă de șapte ani și cu aceste resurse financiare nu suntem în măsură să avem vase suplimentare. Suntem deja la limita a ceea ce putem face, pentru că trebuie să fim foarte atenți și la instalațiile de gaz, nu numai de petrol, de țiței. Și avem anumite resurse care sunt alocate pentru a asigura securitatea instalațiilor de gaz și de țiței și să sperăm că nimic rău nu se va întâmpla. Dar dacă ceva se întâmplă în anumite zone de coastă ale Uniunii Europene în care nu suntem deocamdată activi, atunci nu putem garanta nimic. Avem o, o bază în Malta, una în Cipru și, și mai avem încă una în Portugalia. Deci putem spune că avem trei baze um, care au o capacitate de 800 de tone fiecare, uh, însă aceste, aceste rezerve nu au nimic de a face cu rezervele din domeniul industrial. Acestea sunt stocate în altă parte. Apoi, la frontierele Uniunii Europene există prea puțini furnizori de servicii în acest sens. Avem doar 6 milioane de euro care pot fi utilizați pe întreaga perioadă de programare financiară pe aceste subiecte. Deci, vedeți, o sumă foarte limitată pentru aceste accidente. Acum pot să vă dau un exemplu. Poate uh, când ne uităm la navele care vin dinspre Rusia și descărcările eventual Uh, care pot acoperi până la zone de 5 km. Ca să poți să intervii acolo e nevoie deja de 40 de milioane pentru o astfel de suprafață. Aceasta era suma care a fost cheltuită pentru Flaminia. Uh, deci dacă ar fi un accident și mai mare decât atât, vă dați seama că noi nu, nu avem cum să, să, să intervenim. Dacă e să ne gândim, spre exemplu, la accidentul uh, care s-a întâmplat pe coastele din Mexic, noi n-am putea interveni. Apoi, formare. Da, formare oferim nu marinarilor, ci autorităților din țări terțe, personalul de acolo. Avem două proiecte în momentul de față. Unul care acoperă țările din Africa de Nord, deci navele care călătoresc din, dinspre Maroc, dinspre Iordania și Marea Neagră. O altă zonă, acolo avem un alt proiect, însă acestea ajung la final anul viitor, în 2016, și renegociem deja în așa fel încât să putem continua acest tip de formare și de training pentru aceste autorități. Noi vrem să spărim capacitățile lor de a fi la înălțimea cerințelor Uniunii Europene în multe domenii de activitate și, uh, evident, în materie de protecție a mediului. Și din acest motiv, ei au relații foarte strânse cu țările din Mediterana, din partea europeană a Mediteranei și încercăm să avem o legătură cât mai strânsă cu putință și o echivalență în ceea ce facem în acest domeniu. Apoi, timpul ne presează, dar dacă ne uităm la ceea ce am făcut deja în domeniul refugiaților, e clar că aici e o provocare imensă pentru Uniunea Europeană. Amintiți-vă accidentul Flaminia și rezultatul tragic al acestuia. De când s-a întâmplat acest accident, noi am colaborat cu, multe, cu toate statele membre și am negociat și cu serviciile comisiei, am avut un exercițiu desfășurat în acest sens și am cizelat ghidul nostru îndurmător în atenția statelor membre și anume cum să reacționeze în astfel de cazuri, în cazul unor astfel de accidente. Și vom uh, mai avea astfel de exerciții și pe viitor. Dacă nu mă înșel, am avut fonduri alocate pentru asta deja în 2000, pentru 2016 și vom vedea atunci dacă într-adevăr uh, trebuie să revizuim din nou acest ghid. Deci, da, noi am luat anumite uh, inițiative în acest sens și să vom avea un ghid îndrumător mai precis pentru statele membre pentru a ști cum să reacționeze. Cineva s-a referit și la monitorizarea capacităților. Pot să vă spun că toate navele, toate navele de marfă sunt, care se află pe în apele europene sunt monitorizate, se află tot timpul undeva pe un ecran și putem ști exact de unde vin. Bun, nu știm întotdeauna exact care este conținutul lor, ce anume transportă exact, dar știm dacă există, eu știu, deficiențe la nivelul navei sau dacă există probleme. Din ce în ce mai mult avem și informații la nivel global, pentru că avem și această monitorizare prin satelit. Și asta ne oferă capacități suplimentare de a monitoriza toată această flotă la nivel global, pe toate mările, pe toate oceanele. Și colaborăm, spre exemplu, în programul Atalanta, în uh, Africa de Nord. Uh, noi venim pentru acest program, uh, furnizăm informații în ceea ce privește navele care se află în zonă. Am avut discuții de asemenea eventual despre faptul dacă am putea să venim cu informații suplimentare asemănătoare și în uh, ceea ce vrește apele uh, Guinea. Însă deocamdată nu avem precizări. Bun, domnule președinte, știu că o să mă întrebați și dacă avem uh, un calendar. Să vă spun sincer, nu pot să vă spun încă de pe acum, pentru că nu știu să citesc în viitor. Dar ceea ce putem observa zi de zi la, în activitatea noastră este că această activitate de transporturi a mărfurilor pe mare este din ce în ce mai curată. Se utilizează diferite tipuri de biocombustibili, se utilizează metan și deci industria aceasta pe viitor știe foarte bine că nu numai că va trebui să fie la înălțimea cerințelor Uniunii Europene, ci și a cerințelor la nivel global Uh, la nivel internațional. 2020 deja e 2025. Și e clar că va scădea utilizarea acestor uh, hidrocarburi poluante pe viitor. Și să sperăm că vor fi din ce în ce mai puțini utilizatori de astfel de hidrocarburi și din ce în ce mai mulți utilizatori de biocombustibili. Am auzit acest răspuns despre viitor și acum 10 ani, dar bun, acum se răspunde e mult mai adevărat, mai pertinent. Mulțumesc foarte mult. Din sală microfonul nu este aprins. Da, știm, în 2020 eh, vom relua discuția. Mulțumesc domnului Emilii foarte mult pentru prezență.

Uh, would you please stop your talking or leaving the room? Vă rog să faceți puțină liniște în sală. Ajungem la următorul punct de pe ordinea de zi, Tourism Task Force. La ce, punctul despre Task Force-ul Turism avem o prezentare a secretarului general al uh, Organizației Mondial, uh, ONU pentru Turismul Mondial, domnul Rifai. Vă urăm bun venit, ne bucurăm foarte tare că sunteți alături de noi, dar înainte de a începe, aș vrea să salut grupul de uh, vizitatori din partea organizației dumneavoastră care participă la reuniunea asta. Uh, e vorba și de jurnaliști din Ungaria și salut acum pe uh, secretarul general al uh, Organizației pentru Turismul Mondial al ONU, domnul Rifai, care este pentru prima oară oaspetele um, comisiei noastre. Ne-am mai întâlnit și cu alte ocazii, dar sunteți aici pentru prima oară și uh, vreau doar să spun că am vorbit de multă vreme să veniți și mă bucur că în sfârșit s-a putut. Uh, această dezbatere se poartă în cadrul uh, eforturilor Task Force-ului pentru turism, care deja a fost înființat în mandatul precedent și care are membri din toate facțiunile care se interesează de turism. Uh, acest task force a fost întemeiat pentru a supraveghea implementarea strategiei pentru turism a Comisiei Europene. Uh, și între timp Parlamentul European a adoptat mai multe rezoluții pe tema turismului și recent raportul colegei Isabela de Monte care se ocupă și se referă la ocupările și problemele actuale ale industriei turismului în Europa. În acest raport se menționează, printre altele, faptul că Uniunea Europeană uh, <clears throat> trebuie să uh, ia măsuri pentru a susține și a întări sectorul turismului. După cum știți, nu există uh, competențe de armonizare în acest domeniu, e vorba de competențele statelor membre și de aceea uh, trebuie încurajate statele membre să acționeze la unison și să uh, privească dincolo de interesul propriu, ceea ce uneori e greu. Este vorba de o abordare care permite uh, comercializarea de servicii turistice uh, dincolo de granițe și în Europa și în afara ei. Și în ultimii ani, uh, piața turismului trece printr-o mică revoluție evoluțiile digitale influențează uh, piața și comportamentul uh, clienților. Uh, apar companii foarte noi care pătrund peste tot în toate structurile și în special IMM-urile se confruntă și cu oportunități noi, dar și cu o concurență tot mai acerbă. Durabilitatea, diversitatea ofertelor, accesul sunt teme foarte importante pentru turismul european ca și pentru turismul mondial.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 I would also like to thank particularly Mr. Oli. I always ask forgiveness for mispronunciation, so please forgive me, Esteban, wherever you are. Yes. yes. Thank you so much. He has put so much efforts in organizing. S-a pus foarte mult efort în organizarea acestei vizite și vreau să vă mulțumesc foarte mult. Eu vreau să mulțumesc și doamnei Claudia Esteban Uh, pe care am cunoscut-o în această dimineață și cu care sper să cooperez și pe viitor. Dragi membri ai Parlamentului European, ai uh, Comisiei Europene, ai uh, asociațiilor pentru turism, pe care vă văd mai în spatele salei, mă bucur că sunteți alături de noi, alături de Organizația ONU pentru Turism Internațional. Uh, organizația noastră e foarte mândră de relația pe care a avut-o de-a lungul timpului cu Uniunea Europeană și ziua de astăzi marchează un reper important în această relație. Și vreau să vă dau cât de, pe cât se poate contextul, pentru că sper că această sesiune va fi una interactivă. Vreau să spun că dacă v-ați culcat uh, târziu, aseară sau v-ați trezit de dimineață, dacă ați văzut cu siguranță știrile din California și din restul lumii. Peste tot vedem uh, viața noastră poate fi uh, dată peste cap în orice moment și sper că până la sfârșitul prezentării o să vă schimb un pic această impresie uh, Uh, vorbindu-vă de contextul discuției noastre. E momentul ca noi să lucrăm cu toții împreună, Uniunea Europeană și în afara ei, dacă dorim să creăm o societate mai inclusivă pentru fiecare dintre noi, o valoare foarte importantă pentru, un, pentru că ne bazăm pe progres social, inclusiv, incluziune și pacea și drepturile omului și acestea sunt foarte consecvente cu valorile Uniunii Europene să încerc să trec în revistă câteva elemente importante în lumea de astăzi. Atacurile recente din multe locuri din lume ne amintesc că terorismul e o amenințare globală care poate fi rezolvată numai printr-o abordare coordonată. Nu putem să ne confruntăm cu aceste forțe ale întunericului de unul singur, fiecare de unul singur. Nu e vorba de o problemă pentru Franța, Turcia sau Rusia sau Egipt sau Tunisia sau Thailanda sau orice altă țară din lume ci e o provocare, o problemă pentru fiecare dintre noi, un atac asupra tuturor. E vorba de o problemă mondială care are nevoie de o soluție mondială. Trebuie să transpunem acest principiu în fapte. Când o anumită țară, o anumită destinație are probleme din orice motiv, cu toții ar trebui să-i sărim în ajutor și să o ajutăm astfel încât să nu fie sancționată pentru faptul că e o victimă, pentru că oricum oricare dintre noi poate fi o victimă. În al doilea rând, criza refugiaților care se desfășoară acum ne amintește în fiecare zi că numai fiind solidari putem să găsim soluții pentru a susține milioanele de oameni uh, care sunt abandonați, care nu mai au o locuință și caută ajutor. Putem în Europa uh, se poate în Europa să se vină în ajutorul acestor oameni. E clar că ați identificat această problemă și că uh, ea niciodată nu poate fi rezolvată la nivel individual. Trebuie să, fim, să acționăm împreună, să ne armonizăm politicile, atitudinile și să ne respectăm principiile. Și acest lucru e foarte, foarte important. Nu trebuie să-l pierdem din vedere. În al treilea rând, vă vorbesc acum și mulți dintre colegii și prietenii noștri și reprezentanții dumneavoastră sunt la Paris, la reuniunea pe tema climatului. E vorba de uh, un eveniment foarte important și sperăm să se ajungă la un acord istoric foarte important. Oricum, ideea este că trebuie să cooperăm, să lucrăm împreună. Nu putem permite acestor probleme care ne pun la încercare atât de tare să ne dezbine. În al patrulea rând, impactul tehnologiei asupra economiei noastre e atât de mare. Domnul președinte tocmai s-a referit pe scurt la acest lucru și o să revin și eu în prezentarea mea. S-au schimbat regulile jocului Trebuie să uh, reafirmăm uh, rolul de lider al Europei. Se schimbă comportamentul clienților, modelele de afaceri și în Europa și în întreaga lume capacitatea noastră de a urmări uh, în fiecare clipă ce se întâmplă pentru cei dintre noi care sunt dependenți de telefoanele mobile și de televiziune se datorează tocmai acestor posibilități de comunicare și interconectare în timp real, online și um, în al cincilea rând, problemele economice încă nu s-au terminat. Începem să ne redresăm, dar fără locuri de muncă. În continuare ne confruntăm cu probleme și trebuie să încurajăm uh, posibilitățile, mai ales pentru tineri, care nu au perspective eh, de viitor foarte bune din cauza situației economice. Deci să ne unim și să acționăm împreună. De ce sunt importante aceste teme într-un astfel de for în fața eh, membrilor Parlamentului European? Pentru că îndrăznesc să spun și am și spus și ieri unor prieteni că Uniunea Europeană probabil e una dintre cele mai mari realizări ale omenirii din toată istoria ei și am îndrăzneala să spun acest lucru. Poate că nu vi se pare acest lucru pentru că sunteți foarte implicați, sunteți chiar în miezul ei, dar noi din afară vedem uh, că e un model de speranță pentru întreaga lume și nu ne putem permite ca aceste timpuri grele să pericliteze cumva Uniunea Europeană. Acum uh, câțiva ani uh, zona euro era problema, acum zona Schengen e problema, e periclitată. Și trebuie să rezolvați aceste probleme nu doar de dragul Europei, ci și al întregii lumi. De aceea vreau să spun, nu permiteți să se destrame acest vis. Uh, ne îndreptăm ochii cu speranță spre dumneavoastră, nu permiteți să se piardă această speranță. Cum spuneam, cu aceste mari provocări, probleme, e nevoie de mai multă unitate și cred că există și motive de optimism. Uh, lumea n-a fost niciodată mai bună decât acum. Am curajul să spun acest lucru, să privim puțin dincolo de probleme și să vedem câte multe s-au făcut uh, de la al doilea război mondial încoace. Nu vreau să am un discurs politic, dar vreau să spun că putem fi optimiști și vreau să leg acest optimism de industria turismului și a călătoriilor, de care sunt foarte mândru și sunt foarte mândru că o reprezint. Deși redresarea economică e lentă și fragilă, în ciuda problemelor geopolitice, a crizelor naturale, medicale, turismul ca industrie și călătoriile continuă să crească uh, peste media oricărei alte industrii uh, în ultimii șase ani consecutiv am avut creștere de 4,55% la nivel mondial, pentru că turismul nu doar a devenit un sector economic foarte important, ci o parte din cultura și din modul nostru de viață și va rămâne așa. În 2014, anul trecut, avem statistici, avem 1,1-1,3 uh, miliarde uh, ca cifră de afaceri pentru turismul uh, transfrontalier. Adică o persoană din șapte în, în întreaga lume călătorește într-o altă țară, ceea ce e o revoluție din toate punctele de vedere, cum spunea și domnul președinte. Ritmul de creștere în primele nouă luni ale acestui an arată o creștere suplimentară de 4,3% și salutăm acest lucru pentru că astfel sunt încurajate și exporturile și crearea de locuri locuri de muncă, mai ales pe un continent care își dorește să preia conducerea în lumea de astăzi, în Europa. Uh, dar dincolo de date, de cifre, mai important e impactul turismului uh, pe teren, interconexiunile, crearea de condiții pentru menținerea păcii, pentru uh, dizolvarea stereotipurilor. Nu poți să îi urăști pe cei pe care i-ai vizitat, cu care ai mâncat și le-ai aflat poveștile. Totul e altfel după ce ai călătorit. Eu sunt o persoană mai bună pentru că am călătorit prin lume și toți putem fi persoane mai bune călătorind prin lume ne deschidem mintea și sufletul și devenim persoane mai bune. Și noi asta considerăm că este esența turismului. Europa e destinația cea mai vizitată din lume. Mai mult de 500 milioane de turiști au venit în Europa. Uh, mai mult de 40% din afara Europei. Și foarte mulți pleacă din Europa să viziteze restul lumii am văzut o creștere foarte marcată în primele nouă luni ale anului și chiar dacă e prea devreme ca să evaluăm impactul uh, total al turismului în Europa, experiența ne arată că experiențele recente, cum au fost cele recente, nu au un impact pe termen lung. Uh, suntem încrezători că turismul își va menține poziția în Europa. În ultimele decade, numai de trei ori am văzut o reducere a turismului internațional, în special către Europa. În 2001, după atacurile din septembrie din America, apoi în 2003, uh, atacuri, după atacurile SARS din Asia și uh, a treia oară când a început, uh, când a devenit foarte gravă criza economică. Uh, foarte important e că trebuie să ne gândim la securitatea tuturor și că ar trebui să înțelegem că nu putem trăi fără siguranță, dar aceasta nu trebuie folosită niciodată ca pretext pentru a împiedica pe cineva să călătorească pe, sau pentru a ne face să panicăm, să ne temem și astfel să pierdem uh, lupta împotriva forțelor răului, care tocmai asta vor să nu mai călătorim, să nu mai trăim, să nu ne mai bucurăm de viață. Pentru că turismul e o industrie care uh, celebrează tot ce e frumos în viață, diversitatea noastră, diferențele dintre noi, uh, cei din întreaga lume. Și trebuie să ne ridicăm cumva la înălțimea acestor uh, provocări. Dragi prieteni, uh, Europa trebuie să devină lider în trei domenii deoarece își pierde din cota de piață pentru țările în ascensiune, ceea ce e mai echitabil acum. Vom primi numai 40% în 2030 din călătorii din întreaga lume, conform estimărilor noastre. Dar nu e o pierde, pentru că uh, toată lumea va călători, toată lumea va fi mai prosperă, toată lumea va beneficia mai mult de turism. Acum, unul din 10 locuri de muncă în întreaga lume e în industria turismului. 9% din PIB-ul mondial e, din, e în turism. 30% din comerțul cu servicii ține de turism. E o industrie valoroasă și trebuie să împărtășim cu toată lumea beneficiile ei. Dar Europa trebuie să devină lider în trei domenii. Unul, cel mai important, schimbările climatice. Știu cât de mult țineți, domnule președinte, la acest lucru și cât de angajat sunteți și respect acest lucru foarte tare. Schimbările climatice reprezintă esența angajamentului industria turismului și a călătorilor în mod corect sau uh, echitabil e foarte importantă. Contribuie cu 5% la emisiile de carbon, dar e prea mult. Nu e 30%, dar tot e prea mult. Uh, trebuie să arătăm că putem să preluăm conducerea și să inversăm această tendință. Suntem implicați în multe proiecte, uh, eficiență energetică pentru hoteluri și multe alte exemple ar putea fi date. Oricum, vrem să arăt, să dăm un exemplu bun. Nu creșterea dușmanului dușmanul, ci creșterea necontrolată, irresponsabilă e un pericol, pentru că fără creștere nu putem genera veniturile și profiturile care ne pot ajuta să avem și mai multe posibilități de a rezolva problema schimbărilor climatice. Mesajul meu este că nu creștere e dușmanul, pentru că sunt uh, unii care spun că ar trebui să avem mai puține activități, să călătorim mai puțin. Nu, putem să ne ridicăm la înălțimea provocării, să avem și durabilitate și creștere. Nu sunt ireconciliabile putem să le avem pe amândouă dacă acționăm responsabil. Apoi, Europa trebuie să devină lider în materie de spirit antreprenorial. Tehnologiile au schimbat regulile jocului. Economia partajului, economia colectivă a schimbat multe modele de afaceri. În Barcelona sau New York, două treimi din spațiile de cazare sunt oferite acum în acest model al economiei colaborative economia cu platforme e foarte bine, dar trebuie cumva să controlăm și acest fenomen și avem nevoie de uh, conducerea Europei. Nu trebuie să reglementăm, pentru că știu că nu multă lume agrează ideea de reglementare, dar trebuie cumva să ne organizăm, să avem condiții echitabile, care sunt foarte importante. Trebuie să asigurăm protecția consumatorilor, igiena, siguranța, uh, elemente foarte importante oamenii își pun la dispoziție proprietățile, mașinile, serviciile, se oferă mm, uh, mese, posibilitatea de a primi, uh, de a sta la masă, poți să primești mâncare germană de la cineva care dorește să ofere astfel de servicii. Deci să uh, acceptăm acest fenomen pe care oricum nu îl putem respinge. Putem eventual să organizăm. Și, de asemenea, trebuie să fim lideri în ceea ce privește înlesnirea uh, transporturilor. Știu că unii nor, uh, nor să, unora nu o să le placă ce spun, dar vă rog, nu închideți frontierele, nu lăsați turismul să sufere din cauza uh, securității. Securitatea e foarte importantă pentru noi, dar trebuie să călătorim și în condiții de siguranță, dar și ușor. Nu putem să sacrificăm una de dragul celelalte și acum e momentul să acționăm nu putem să renunțăm la multe inițiative legate de renunțarea la vize nu putem să vedem cum uh, multe țări cheltuie așa de multe bani pe activități de promovare care să atragem oamenii către Europa, să vină să călătorească și pe de altă parte să le spunem nu veniți în Europa. Trebuie să ne hotărâm ce vrem, trebuie să, se găsească o soluție echilibrată pentru uh, a asigura și uh, securitatea, dar care să nu sufoce tocmai o activitate economică pe care vă doriți și uh, pe care încercați să o protejați. Deci să fim și în siguranță, dar și prietenoși. Nu sunt lucruri incompatibile. Iată, domnule președinte, câteva provocări pe care vi le prezint și încă o dată uh, ne îndreptăm privirea către dumneavoastră. Vă mulțumesc că am putut interveni. Îmi cer scuze dacă mi-am depășit timpul alocat, dar se pare că nu. Mulțumesc, Peter. Mulțumesc, domnule președinte. Thank you, Mr. Richard. for your wonderful speech. And now we have a discussion. Mulțumesc pentru acest discurs minunat. Urmează o discuție. Isvan Uhei, șeful uh, Task Force-ului pentru Turism, vicepreședintele Comisiei în același timp și cel care a organizat această întâlnire cu dumneavoastră. Mulțumim și vă dăm cuvântul. Thank you, Mr. Chairman. Uh, I... Mulțumesc, domnule președinte. vorbi în limba mea maternă limba maghiară, vă rog să vă puneți căștile. Domnule președinte, domnule Rifai, de ieri de dimineață sunt tot timpul împreună cu domnul secretar general, îl însoțesc și tot timpul sunt fascinat de modul în care descrie turismul pentru domnia sa nu este o meserie ca oricare alta, nu. Este o adevărată viziune asupra lumii, un mod de gândire. Aceasta este pentru el turismul, turismul care poate să facă ca viața noastră să fie mai bună. Vreau să-i mulțumesc secretarului general pentru că a venit aici la noi, a acceptat invitația noastră. Trebuie știut, dragi colegi, că domnul secretar general se găsește la cel de-al doilea mandat la Organizația Mondială pentru Turism, dar este pentru prima dată când vine aici, la Parlamentul European. Și sper că nu e nici ultima dată când ne va onora invitația. Iată de ce eu aș avea o idee și sper că mă veți urma. Aș dori ca Martin Schulz, președintele nostru, să încheie un acord, un protocol, uh, o înțelegere între instituțiile noastre respective. Acest gen de protocol există deja între Organizația Mondială a Turismului și alte instituții, dar noi nu avem așa ceva. Și o să spuneți că noi, legitorii Europei, nu prea avem legătură cu turismul, dar eu cred că prezența aici a secretarului general și a echipei sale arată că tocmai se poate legifera în domeniul turismului și se pot face multe în acest sens. Fie că e vorba de noi, fie că e vorba de Comisia Executivă, cred că este important ca să continuăm această bătălie, această luptă pentru a promova și proteja turismul în Europa. Și aici Parlamentul trebuie să fie mult mai vizibil. Un sector care astăzi traversează o perioadă foarte grea. Aici, la comisia noastră, dar și în alte comisii din Parlament, știu bine, există mulți care încearcă cumva să marginalizeze turismul, să nu mai apară acesta pe ordinea de zi. Ă, de aceea aș dori ca domnul secretar general al Organizației Mondiale a Turismului, aici prezent, să ne trimită tuturora un mesaj. Aici discutăm, dar și putem să hotărâm în legătură cu anumite acțiuni politice. Nu trebuie să uităm acest sector care așteaptă ajutorul nostru, să-i facem așadar acestuia propuneri concrete și să transmitem că știm că Europa este destinația numărul 1 pentru turismul mondial și, în concluzie, trebuie să ne gândim la un lucru. Turismul creează locuri de muncă, adică asta înseamnă că turismul aduce eh, locuri de muncă, aduce bani, aduce un bun nivel de trai dar asta cu condiția ca oportunitățile în turism să poată să fie fructificate. În ultimul an și jumătate, mai mult s-au pus bețe în roatele, în roate turismului decât să fie promovat, impulsionat. Și de aceea, dragi colegi, Uh, aș dori să ne gândim la ce putem să facem noi mai mult. Nu numai să discutăm problema turismului aici, ședințele noastre, ci să facem ceva mai concret. Îi mulțumesc Izabelei pentru raportul său, care a fost adoptat cu mare majoritate și mulțumesc și celorlalți colegi care au discutat problema vizelor, mai ales Claudiei. și vreau să mulțumesc tuturor colegilor care doresc să mă susțină în acest demers. Domnule secretar general, pot să vă fac o promisiune, voi face totul pentru ca să ajungem la un protocol, la un acord între cele două instituții ale noastre și sper că și președintele comisiei noastre mă va sprijini în acest sens. În sfârșit, aș adresa colegilor și v-aș cere ca anul viitor, în 2016, să ne ajutați pentru măsuri și acțiuni concrete în favoarea turismului. De asemenea, vreau să mulțumesc lui Pedro Orto, care este astăzi prezent, și colegei Corața, care va lua și cuvântul și ea se ocupă de acest dosar. Ieri am uh, avut o un dejun uh, împreună cu doamna Biancovska și domnia sa s-a angajat astfel încât anul viitor să fie mai multă, uh, mai multă activitate și la comisie în acest sens. Vă mulțumesc și acum dau cuvântul colegilor. Mulțumesc, doamna președinte. Mulțumesc. Și acum, domnul Pascal. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc, domnule Rifai, bine ați venit în comisia noastră, cuvintele dumneavoastră și ceea ce ați spus dumneavoastră, analiza dumneavoastră, în mod inevitabil cu toți o împărtășim. Poate că pe de o parte am avea și niște iluzii, pe de altă parte am avea și niște regrete, însă e foarte clar. Cu toții avem un cadru de acțiune care este delimitat de articolul 195 din tratat. Nu este o competență exclusivă a Uniunii Europene și este o competență de gradul al doilea și e clar că se aplică principiul de subsidiaritate în acest domeniu. Însă, ceea ce se întâmplă e adevărat că turismul este deosebit de important, are un impact foarte important uh, și duce la o dezvoltare suplimentară a propriilor noastre norme și în mod permanent, evident, depășim un pic acest cadru. În momentul în care există inițiative, e clar, Comisia Europeană este cea care trebuie să fie atentă să nu mergem mai departe decât ceea ce ne permite să facem cadrul uh, juridic. Mai mult decât atât, comisia noastră, eu am deja ani de zile de când uh, uh sunt în Parlament, întotdeauna ne-am ocupat de turism. Turismul nu e o temă de, de ieri de azi. Și nu trebuie să uităm că în acest domeniu al turismului, statele membre, și mă refer și la țara mea, care are drept uh, principală industrie turismul uh, și îl are din punct de vedere istoric, dorește să intre în concurență cu celelalte țări. Dar, în același timp, E clar că e nevoie și de coordonare. Și așa cum spunea și domnul Rifai, dumneavoastră v-ați referit la niște subiecte foarte importante. Ați citat Barcelona, care este un exemplu foarte bun și felul în care turismul depășește normele, nu neapărat ale Uniunii Europene, ci depășește cadrul cunoscut pentru că avem noua economie uh, colaborativă, bazată pe colaborare. Cineva care vrea să călătorească vine și merge și bloc, uh, se găzduiește, eu știu, într-un apartament la cineva acasă. Uh, în principiu nu e ceva rău. Cei care cred că e rău sunt cei care dețin un hotel și care plătesc impozite și care pierd o sursă de venit. Dar e foarte clar că astfel de inițiative nu putem să le împiedicăm. Pot exista. Și e clar că în țări precum China, care e clar că nu sunt un model demn de urmat în materie de democrație, iată, și ele uh, sunt confruntate cu o nouă economie. În Europa, noi am constatat deja aceste tendințe și nu le putem nega. Uh, Uh, e clar că avem din ce în ce mai mulți clienți care vin din China, pentru că cei care s-au îmbogățit în China uh, uh, vin și cheltuie bani în Europa. Și de aceea cred eu că dacă depășim cadrul normativ, trebuie să avem conștienți de faptul că turismul este o posibilitate de a promova anumite valori, valori pe care Europa le are și pe care trebuie să le promoveze. Trebuie să fie de asemenea și un model de solidaritate, în așa fel încât nimeni să nu aibă de pierdut. Și ați vorbit de 40% cote. Dar, domnule Rifai, Uh, nu uitați, uh, lucrurile se mondializează din ce în ce mai mult. Însă, ce, ce este sigur, dumneavoastră a spus că vom avea uh, un număr din ce în ce mai mare de vizitatori în Europa, de, din ce în ce mai mare de turiști. De aceea, eu nu pot decât să împărtășesc punctul nostru de vedere. E clar că trebuie să uh, respectăm cadrul nostru juridic, dar în același timp trebuie să fim conștienți că în mod indirect, la un moment dat, o să trebuiască să depășim acest corset uh, Uh, evident, nu putem armoniza ceea ce este interzis de armonizat, dar trebuie să promovăm valori, economie și o cultură comună. Mulțumesc, Claudia Tapardel. Mulțumesc, domnul președinte, domnul Rifai, bine ați venit în casa noastră. Este o bucurie foarte mare pentru noi să vă avem aici. Um, într adevăr uh, turismul în interiorul parlamentului european nu a fost uitat ci dimpotrivă cel puțin în acest uh, legislativ în cadrul comisiei pentru transport și turism din toate grupurile politice avem colegi care se implică foarte serios în acest domeniu și este o bucurie pentru mine. mai mult decât atât cu această nouă, legislatură am reușit să uh, reformăm un intergrup pentru dezvoltarea turismului european care adună o sută patruzeci de europarlamentari din toate grupurile politice și aproape din toate comisiile de specialitate ale parlamentului european tocmai pentru că turismul este să spunem așa are conexiuni și cu alte comisii și putem să avem discuții orizontale legate de industria turismului și cu celelalte comisii care iau decizii în ceea ce privește turismul. Um, într adevăr și pe mine mă bucură um, uh, și m a bucurat foarte mult discursul dumneavoastră pentru că mi am dat seama că turismul uh, are nevoie de oameni care iubesc acest domeniu și care trăiesc uh, cu pasiune pentru turism și își dau seama cât de important este turismul atât din punct de vedere al economiei dar și al dezvoltării sociale a întregii noastre lumi. Um, acum am să merg la o întrebare mai concretă pe care aș vrea să vă o pun tocmai pentru că încercăm să ne unim forțele și să ridicăm, să, ridicăm um, uh, să tragem un semnal de alarmă privind importanța turismului la nivelul uh, uniunii europene și ne am dorit ca anul două mii optsprezece să fie anul european al, uh, să fie desemnat anul european al turismului și patrimoniului cultural din informațiile pe care le am de asemenea am înțeles că organizația națiunilor unite ar putea desemna un an internațional al dezvoltării sustenabile și al turismului pentru anul două mii șaptesprezece ceea ceea ce mă bucură foarte mult și aș vrea să vă rog să ne oferiți mai multe informații legate, legate de această acțiune și de asemenea să vă rog să ne oferiți și dumneavoastră sprijinul pentru ca inițiativa noastră de a desemna și aici la nivel european un an european al turismului și al patrimoniului cultural să aibă succes pentru că este o decizie care trebuie luată în comun cu, de Parlamentul European, Comisia Europeană, dar și de Consiliul European prin voința statelor membre și avem nevoie de suport în acest demers. Și de asemenea, într-adevăr, există această problemă a securității. Atacurile teroriste din ultimul timp ne-au afectat pe toți. Evident că afectează domeniul turismului. Tot ceea ce ați spus este adevărat, dar cum facem și cum, de, cum, îi, uh, cum facem reprezentanții statelor membre, mai ales cei care se concentrează mai mult pe problemele de apărare și securitate, să înțeleagă că turismul nu are nimic de a face cu problemele de securitate ridicate de atacurile teroriste. Cum putem să rezolvăm această problemă pentru că aici, în Parlamentul European, mai ales pe problema vizelor noi am încercat să explicăm acest lucru este foarte evident dar fiecare eveniment tragic care se întâmplă oarecum face ca să se, uh, ne determină sau îi determină pe unii colegi să devină mai reticenți și trebuie să înțelegem că turismul este cel care poate să unească și face poduri între civilizații și între țări și nu, în niciun caz nu poate afecta securitatea cetățenilor. Vă mulțumesc tare mult! Danke sehr. Die nächste ist Jill Evans. Mulțumesc, Jill Evans. Thank you. Um... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru această prezentare deosebit de percutantă și interesantă. Vreau să vă mulțumesc mai cu seamă pentru observațiile pe care le-ați făcut în legătură cu importanța UE pe plan internațional, pentru că eu reprezent uh, Regatul Unit, dar și țara Galilor și Știți bine că vom avea un referendum în legătură cu calitatea de membru a Regatului Unit în curând la noi și sondajele arată că majoritatea uh, țărilor, uh, cei țărilor din țara Galor doresc să rămână în Europeană și ne concentrăm mult pe argumentele practice și economice, dar poate ne lipsește un pic înflăcărarea uh, și nu suntem așa de înflăcărați cum, am trebu- cum ar trebui și dumneavoastră ne-ați arătat cum se poate face asta. În țara Galilor, cunoaștem și noi importanța turismului asupra economiei noastre, iar în 2016 vom avea o nouă inițiativă legată de turismul de aventură, așa l-am numit noi, pentru că avem peisaje la țară deosebite, dar și activități în aer liber deosebite la noi, suntem uh, o țară bilingvă, uh, deci multiculturală, multilingvă și vedem că și asta face parte din caracterul durabil al turismului care merită să fie promovat. Și mă mai întreb dacă ați putea să ne dați niște exemple în legătură în care modul, modul în care puteți să integrați schimbările climatice în mod pozitiv uh, în promovarea turismului și, în sfârșit, cum ați putea sau cum am putea să garantăm interesele sociale ale angajatorilor. Dorim să creăm locuri de muncă, dar să fie locuri de muncă de calitate, oamenii să fie bine formați, să fie sprijiniți și să și câștige salarii decente pentru a putea și ei să furnizeze servicii de calitate. Mulțumesc! Domnul Lundgren are cuvântul. Mulțumesc foarte mult și vreau să-l întâmpin și eu aici pe domnul Rifai. Știu și îmi dau seama că avem uh, păreri foarte diferite față de Uniunea Europeană. Pentru mine Uniunea Europeană este un eșec. Trebuia să fie vorba de libertate și libertatea de mișcare și văd că e vorba numai despre comerț. Și s-a transformat într-un adevărat monstru birocratic și a devenit din ce în ce mai ambițioasă, dorește să devină o mare putere. Eu cred că e vorba aici de un eșec răsunător și până acum terorismul a scăpat cumva din în afara, a rămas în afara acestei tendințe UE. Avem foarte multe inițiative de promovare a turismului pe plan național și regional. Nu cred că Uniunea Europeană trebuie să spună mie unde vreau să mă duc și unde să călătoresc. Am auzit aici despre ce se întâmplă în țara Galilor. Eu nu, personal, nu vizitez acele locuri pentru că îmi spune Uniunea Europeană, ci pentru că poate vreau să merg acolo, poate că mă interesează să mă duc acolo. Ne spuneți că Uniunea Europeană este absolut esențială pentru turismul, dar de ce să nu facă țările ce trebuie să facă de, uh, și să profite de pe urma turismului? Sunt țări care foarte frumos au descurcat în acest domeniu al turismului și au profitat la maxim Spania, Grecia și sunt locuri la care, uh, unde cu plăcere mă duc în vacanță. Însă, bineînțeles că te duci în Spania, de pildă, pentru că îți place să stai la soară. Poți să mergi în Suedia, în țara mea, dacă îți place liniște, dacă îți plac uh, peisajele cât cuprins cu ochii și așa mai departe, dacă îți place sălbătăcia. Trebuie să fim atenți la asta. Mulțumesc. Danke sehr. Die nächste ist der Deidre Klun. I'll, I'll go this side, I think. <laughs> oh, this one is on, yeah. thank you very much and thank you for the... Um... Mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc pentru ce ne-ați spus. Cred că ne inspiră aceste cuvinte și ne arată cum turismul poate să ne uh, ajute aici în Europa și cum poate el pe plan internațional și global să ne ajute uh, inclusiv când vine vorba de acele provocări cu schimbările climatice, există comunități sărace care depind astăzi foarte mult de turism și iată cât de important uh, este împărtășirea de experiențe în acest sens. Înțelegem foarte bine impactul turismului pozitiv în economie și Natura 2000 în Europa, acele situri uh, nu fac decât să aducă 8 milioane de locuri de muncă și foarte mulți bani astăzi în Europa. Deci vedem bine contact, impactul economic al turismului, mai ales în zonele mai îndepărtate, mai izolate, să nu uităm, bineînțeles, și orașele. Europa are atâtea lucruri frumoase de oferit și sunt turiști care doresc să socializeze, alții care caută natura. Europa poate să ofere toate aceste lucruri și cred că astfel, într-adevăr, și turismul care pune accentul pe calitatea cadrului natural poate să ne preocupe mai mult. Să nu uităm, nu-i așa, că foarte multe comunități izolate depind de turism și ele uh, de-a lungul timpului au contribuit la dinamismul economic uh, într-o parte sau alta a Europei. În ceea ce privește economia colaborativă, sunt de acord, este o realitate prezentă care nu va dispărea, trebuie să înțelegem că așa stau lucrurile, consumatorii, oamenii astăzi iau o serie de hotărâri în nume propriu, așa stau lucrurile, fie că e vorba de transport, fie că e vorba de cazare. Este foarte clar că și acești oameni uh, trebuie să respecte anumite reguli, există niște costuri, este o mare provocare, într-adevăr, în sensul că trebuie să avem un teren de joc echitabil, așa ar fi bine, nu uh, interzicerea acestor servicii este soluția, ci pur și simplu trebuie să înțelegem mai bine cum stau lucrurile și cum să servim mai bine intereselor consumatorilor, pentru că oricum ei sunt cei care aleg în ultima instanță. Sunt de acord cu multe comentarii ale dumneavoastră. Ați vorbit despre terorism, ați vorbit despre închiderea granițelor și impactul asupra turismului. Eu am participat la astfel de discu discuții. Nu e vorba de chiderea granițelor, zic eu, să nu exagerăm, ci e vorba de anumite structuri de control, mai ales la granițele externe, ca să știm și noi cine vine în Europa. Bineînțeles că se pot folosi mulți alți termeni și nu neapărat închiderea granițelor și construirea de ziduri și așa mai departe, ci mai mult niște structuri de control, niște măsuri și știu ce s-a întâmplat în ultimile săptămâni iar cei care doresc să viziteze Europa trebuie să știe și vor să știe că există și măsuri de securitate luate în favoarea lor ei și și turismul, operatorii din turism doresc să evolueze într-un mediu sigur. Mulțumesc foarte mult pentru tot ce a spus și mi-a plăcut foarte mult um, ce ne-a spus în legătură cu împărtășirea de experiențe, în modul în care turismul poate să ne ajute pe toți, ne aduce satisfacții personale, nu-i așa, dar și contribuie la cunoașterea culturilor noastre respective împărtășirea de experiențe, cunoașterea modului de viață a celuilalt. Vă mulțumesc foarte mult. Acum, doamna Grapini. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule secretar general, trebuie să încep uh, cu a vă mulțumi și să mi exprim uh, bucuria că sunteți aici. Poate sunt uh, privilegiată. Eu v-am cunoscut acum trei ani și dacă Ișvan spunea că e fascinat de ce a aflat de la dumneavoastră, eu de trei ani sunt fascinată pentru că, da, am avut onoarea să fiu președinta Consiliului Executiv când dumneavoastră ați fost ales pe al doilea mandat în Africa și trebuie să informez colegii că peste 100 de țări care au fost uh, prezente au uh, votat n a avut domnul taleb rifai niciun vot împotrivă pentru al doilea mandat a fost extrem de apreciat și am văzut o alegere cum n am văzut niciunde anume candidatul la acest post n a fost de față când au avut loc dezbaterile tocmai pentru ca să nu fie nicio barieră și trebuie să împărtășesc acum nu i am spus o niciodată că în toată dezbaterea toate țările au spus că este omul potrivit la locul potrivit. probabil că v au convins uh, și cu discursul de astăzi. Domnul Taleb Rifai uh, trăiește această activitate cu pasiune, dar nu totdeauna am spus ca un om care am făcut afaceri că nu este suficientă pasiunea. Înțelege foarte bine și are foarte, foarte multe informații. De aceea sunt de acord, dragă Ișvan, să susținem un acord între Parlamentul European și Organizația Mondială a Turismului, pentru că trebuie să spun, mai sunt aici în echipa domnului uh, Taleb Rifai în sală, oameni cu care am lucrat cât am fost ministrul turismului și sunt extrem de bine pregătiți în acest domeniu și e o mină de aur această organizație mondială a turismului pe care am putea să o folosim în rapoartele și în ceea ce noi vrem să facem pentru europa turistică. mă bucur să fi lucrat cu isabela eu am fost raportor din partea comisiei uh, piață internă pe acest raport noi provocări și metode de promovare a româniei turistice și sigur dumneavoastră domnule secretar general ați văzut și opinii diferite este o diversitate în europa așa e dar noi în acest raport am cuprins și eu am avut amendamente mă bucur că a trecut raportul cu majoritate largă am avut amendamente între care și unul special de a întări relația între Uh, parlamentul european și organizația mondială a turismului pentru că împărtășirea experiențelor uh, uh, între cele două instituții este extrem de importantă pentru a crește așa cum ați spus dumneavoastră această industrie care nu este numai o industrie seacă și o creștere economică ci poate evita și așa cum o spuneați dumneavoastră foarte des la adunările generale poate aduce pacea în lume pentru că da atunci când te cunoști nu te împuști atunci când cunoști cultura și tradiția celorlalte țări. eu vreau să vă mulțumesc foarte mult și să vă propun ca expertiza pe care o aveți cu toată echipa de acolo să o împărtășiți și cu task force ul și cu comisia noastră tran și cu uh, comisia europeană și eu sunt sigură că domnul Kramer, ca președinte al comisiei împreună cu Ișvan și cu toată, toți membrii comisiei vom putea să susținem și să convingem parlamentul european să existe această, acest acord pentru a putea să facem transfer de experiențe reciproce și uh, sigur eu susțin uh, cea de a treia Uh, uh, foarte tare cel de al treilea punct în care dumneavoastră spuneați că trebuie să fim lideri și anume înlesnirea transportului. nu se poate să avem uh, am propus în raport și s a votat un brand pentru europa să promovăm europa împreună pentru că este mai ieftin decât să promovezi uh, douăzeci și de destinații dar mi amintesc ce mi ați spus noastră când am făcut infotrip în românia Marian, prima problemă nu este infrastructura, ci lipsa de cunoaștere a ceea ce aveți acolo. De aceea pledez pentru promovarea Europei, pentru un brand Europa, dar legat de transporturi cred că aici trebuie să luptăm în comisia noastră care are și partea de transport să uh, uh, mărim dacă vreți numărul de curse între destinații ca china și europa india și europa coreea și europa pentru că nu poți să faci turism dacă nu există nicio conexiune aeriană să zicem între românia și beijing vă mulțumesc pentru ceea ce faceți pentru turism și sunt convinsă că împreună vom putea să continuăm și să dezvoltăm uh, europa turistică. vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, doamna Claudia Montero. Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário-Geral da Organização Mundial de Turismo. Mulțumesc! Aș dori să-i mulțumesc și eu secretarului general de la Organizația Mondială a Turismului pentru prezența sa. nu e prima dată când îl aud uh, pe domnul Rifai uh, vorbind, uh, îl aud a treia oară și de fiecare dată vorbește cu înflăcărare și ne inspiră pe toți. Se vede că adoră, că iubește acest domeniu e subiecte care uh, sunt foarte importante pentru el, ca și pentru mine. Și prezența dumnealui aici poate, poate să ne ajute să trezim interesul comisiei noastre, care este destul de important uh, pentru turism. S-a spus foarte mult din cele ce voiam eu să le menționez, însă E clar că chiar de la începutul mandatului nostru am încercat să promovăm cât mai bine turismul în Europa și e un domeniu de predilecție pentru activitatea noastră. Sigur că turismul nu este doar o industrie, s-a spus deja acest lucru, nu e o industrie seacă, ci uh, contribuie la schimburile între popoare, între felurile care ne percepem unii pe, pe alții. Și are și o contribuție foarte mare la, di la diversitatea uh, culturală. Ați spus chiar și dumneavoastră acest lucru. Uh, persoanele sunt îmbogățite, uh, țările și după aceea întreaga Europa devine mai bogată. Sigur că trebuie să ținem cont de competențele statelor membre și trebuie să ținem cont, cum s-a mai spus, și de diversitate. Trebuie însă să avem uh, o, să vorbim la unison, să uh, strângem rândurile, să ne unim în diversitatea noastră uh, pentru turism. E un aspect foarte important. Sigur că suntem conștienți de impactul asupra, asupra de locuri de muncă acestei ramuri industriale, care are un potențial foarte mare în unele state membre, uh, aș dori să vă pun câteva întrebări, întrebări uh, mai concrete. În primul rând, avem tendința să vorbim foarte mult despre doleanțe, despre dorințele noastre, de faptul că ne dorim ca acest domeniu să fie mai important, să devină mai uh, competitiv. Și există și alte domenii în care Uniunea Europeană ar putea interveni pentru a crește competitivitatea acestui sector. Avem, de exemplu, în pregătire un raport care uh, încearcă să evalueze tocmai impactul acestei economii colaborative. Mm, trăim în uh, epoca digitalizării. E clar că vom avea tot mai multe platforme Uh, vor apărea noi modele de afaceri online, întreaga economie, bineînțeles, dar uh, mai ales în domeniul turismului. Cum uh, abordați aceste noi platforme și cum puteți să ne asigurați sau cum ne putem asigura că tragem toate foloase de pe urma lor și cum ele pot coexista cu formele tradiționale de turism? În ce fel Organizația Mondială a Turismului își va spori cooperarea cu Uniunea Europeană în acest domeniu. Ieri am auzit uh, o știre E un subiect care m-a interesat. S-a vorbit despre uh, liberalizarea vizelor și despre birocrația uh, birocrația uh, conexă. Și am auzit ieri uh, că SUA uh, intenționează să sporească administrația și controlele înspre cele cinci state membre care doresc să obțină liberalizarea vizelor. S-a vorbit în ultimul timp foarte mult despre simplificarea regimului de vize, despre la, la Comisia de Transporturi avem chiar două rapoarte pe această temă și aș dori să știu care este poziția dumneavoastră. Aș dori să ne împărtășiți uh, câte ceva din experiența dumneavoastră în acest domeniu. Deci, încă o dată, mulțumesc pentru prezență și vă rog să continuați în acest uh, domeniu atât de important pentru economia europeană. Isabela de Monte. Isabela de Monte. Grazie, innanzitutto, grazie Presidente. Mulțumesc, în primul rând vă mulțumesc, domnule președinte, pentru că ați organizat această întâlnire atât de importantă și îl salut uh, pe domnul Rifai. Îl întâmpin aici cu multă plăcere, e o temă deosebit de importantă, e vorba de dezvoltarea turismului ca și politică europeană. Înainte de toate, sunt de acord pe deplin cu ce a spus colegul Ișvan în legătură cu necesitatea de a avea și un protocol între instituțiile noastre, astfel încât să putem să avem un impact mai mare în activitățile noastre respective și apoi ca, bineînțeles, intențiile noastre să fie tot timpul urmate de fapte, de măsuri concrete. Consider că turismul este într-adevăr ceva deosebit de important în contextul nostru economic actual, pentru că, bineînțeles, aduce și o îmbogățire culturală și ajută la apropierea popoarelor și cred că pentru cei care cunosc acest uh, sector, pot, uh, ei aceștia pot să înțeleagă mai bine cum uh, poate să evolueze acest, acest domeniu. Dar bineînțeles că mai avem și ceva deosebit de important aici în Europeană. Turismul este un sector care aduce creștere și ocupare, mai ales în zonele sărace, în zonele periferice, în zonele izolate din Europa. Deci, bineînțeles, totul trebuie să fie făcut într-un cadru foarte clar, într-un perimetru al respons responsabilității și al durabilității. Asta trebuie să caracterizeze turismul. Cum să facem asta? Cu ce mijloace? A spus aici colegii că trebuie să mergem foarte mult pe digitalizare. Nu putem astăzi să ne bazăm numai pe politici regionale sau de stat. Și, bineînțeles, că uh, modul în care putem să, să ne deplasăm efectiv în altă parte a lumii este prin intermediul serviciilor digitale. Asta este foarte clar. În același timp să nu uităm nici partea calității. Nu putem să ne permitem ca turismul să fie un fel de război de tip low cost și totul să, fie, să se învârte în jurul prețurilor cât mai mici și trebuie să mergem mult pe uh, partea de formare a personalului, dar și pe o promovare eficace. Astfel, cred că una dintre marile probleme și unul dintre obiective trebuie să fie, nu-i așa, coordonarea politicilor de turism, pentru că astăzi avem foarte multe competențe, dar ele sunt fragmentate, disipate. Avem foarte multe entități care se ocupă de turism, de pe planul local până, pe cel, până la cel european. Iar, bineînțeles că uh, nu putem să decentralizăm așa de mult astfel de inițiative. În contextul actual, o anumită emoție ne face să luăm niște măsuri poate pripite sub imperiul fricii. E de înțeles în același timp, cred că am putea să ne îndreptăm spre o mai mare simplificare a regimului vizului, vizelor. Aceasta ar fi calea care ar putea să ducă beneficii tuturora, mai multă mișcare, circulație și o ofertă mai amplă în domeniul serviciilor turistice. Uh, turistice. Astfel putem să facem mai mult în acest sens. Uh, Parlamentul în orice caz dă semnale clare în această direcție, așa cum uh, se întâmplă și în domeniul economiei colaborative, pentru că aceasta este, este deja un fenomen actual, de mare actualitate, iar politica și uh, activitatea legislativă nu trebuie să ducă la nașterea unei realități sau o suprime. Trebuie să o reglementeze. Dacă avem această economie colaborat colaborativă, dacă ea este în expansiune, nu trebuie să o arătăm cu degetul. Nu, trebuie să o reglementăm pentru ca să fie lucrurile sigure, bine reglementate și să existe condiții echitabile de producție, de servicii să existe deci echitate și ofertele să fie echivalente și în domeniul turistic. Vă mulțumesc foarte mult! Danke sehr, der nächste ist Pavel Telicka. Mulțumesc, domnul Telicca. Uh, thank you, Chairman. Uh, thank you for extending the invitation to the uh, SECGEN. And... Mulțumesc și eu aș dori să-i mulțumesc domnului secretar general. Aici sunt. Mulțumesc foarte mult pentru discursul dumneavoastră, extrem de interesant. Mă bucur și de faptul că ați mers puțin așa și în, uh, spre politică. Cred că așa trebuie să facă persoane ca dumneavoastră când vin la Parlamentul European. Uh, am și eu amintiri uh, legate de Organizația Mondială a Turismului pe vremea comunismului, în calitate de membru al delegației care a negociat un tratat la OMC. Unul dintre șefii de delegație era gen secret, eu eram tânăr pe vremea aia el se ocupa de alte subiecte la Madrid, deci eu am avut ocazia să uh, dialoghez direct cu, delegația, cu Organizația Mondială a Turismului. Am amintiri plăcute. Um, în ceea ce privește turismul, mulți dintre noi putem observa uh, observăm uh, ce se întâmplă în lume și mm, mulți uh, dintre noi spunem că nu putem să ne ascundem capul ca struțul în nisip și să spunem doar că turismul e de competența statelor membre Uh, eu uh, înțeleg faptul că turismul în statele membre în Uniunea Europeană a fost și a fost sprijinit de foarte multe politici. Nu putem să ne uităm doar la turism, trebuie să ne referim și la protecția consumatorului, oportunitățile pe care le avem, de exemplu, mm, de achiziționare a domenii turistice, suveniruri pe internet, uh, transportul, investiții în rețelele TEN, Uh, legătura între diversele moduri de transport, uh, toate aceste aspecte mm, sunt uh, foarte importante. Apoi trebuie să mai înțelegem și faptul că Europa este o destinație turistică foarte interesantă. Multe dintre țările noastre sunt destinații atractive, dar ne dorim să atragem cât mai mulți turiști, turiști din întreaga lume și cu, to- cu tot cu toate că Praga este o destinație turistică foarte importantă, uh, sunt sigură că cei care vin de la mii de kilometri departare întotdeauna preferă să uh, vadă cât mai mult din Europa să facă turism la țară și turism uh, în orașe și așa mai departe. E un aspect foarte complex și dacă nu înțelegem uh, complexitatea acestui domeniu, întotdeauna vom fi în urmă și vom avea de pierdut. Nu o să intru acum în aspecte foarte interesante care au fost uh, ridicate de mulți dintre antevorbitori, dar în răspunsul dumneavoastră la întrebările noastre și în concluzii, deși ați spus în parte acest lucru și în uh, discursul de început, uh, v-aș fi recunoscător dacă ne-ați spune care este tendința, care este aspectul sau activitatea care este cea mai, sunt cele mai importante pentru a atrage turiști în Europa și pe care ar trebui noi să insistăm să consolidăm. Și pe de altă parte, uh, Uniunea Europeană sau statele membre ce fac greșit. Și în acest domeniu v-aș fi recunoscător dacă ne-ați uh, spune care este impresia dumneavoastră. Cât de coordonată este Uniunea Europeană? Cum ne descurcăm? Care sunt rezultatele uh, din perspectiva organizației dumneavoastră? Am înțeles că și la Comisie există un task force, dar spuneți-ne care este impresia dumneavoastră în legătură cu coordonarea noastră, capacitatea de a acționa împreună în foruri precum Organizația Mondială a Turismului. Uh, ratăm ceva, uh, mai ales în domeniul coordonării? Mă gândesc, de exemplu, la uh, coordonarea instituțională sau considerați că e suficientă mm, performanța noastră? Nu vă, spun, nu vă rog să spuneți dacă sunteți pentru sau împotriva acestui aspect, dar noi între comisiile noastre avem schimburi și opinia dumneavoastră ar fi uh, foarte foloroasă. Mulțumesc, domnul uh, Suiț, acum. Želim se zahvaliti gospodinu Rifaju što je došao danas. îmi cer scuze. Uh, aș dori și eu să-i mulțumesc uh, domnului Rifai pentru prezența la comisia noastră și aș dori și eu să spun că, sincer, admir optimismul dumneavoastră. Predați uh, pentru Uh, turismul mondial, dar noi trebuie să apărăm uh, turismul european. Europa trebuie să rămână un lider în acest domeniu și trebuie să facem tot ce ne stă în putință pentru a rămâne lideri în acest domeniu. Pentru a crea noi locuri de muncă trebuie să ținem cont de economia colaborativă, sigur și de schimbările climatice. Cu toate acestea, suntem confruntați cu o dilemă. Spuneați că niciuna dintre aceste provocări nu ar trebui să reprezinte o piedică în calea uh, turismului. Dar este clar că securitatea chiar iar pe teritoriul Europei și a spațiului Schengen e o amenințare, e o problemă. Eu sunt optimistă, cred că vom găsi o soluție, dar totuși rămâne o problemă. Ați spus că 10% din PIB-ul mondial provine din activități turistice. Eu vin din Croația în țara mea, 17% din PIB uh, provine din activități uh, turistice. Dubrovnik uh, <laughs> se bazează în proporție de 100%, deci în totalitate pe activitățile turistice. Când vii dintr-o astfel de țară, dintr-un astfel de oraș, sigur că ideea că ne bazăm pe un fel de monocultură economică te poate speria. În orice caz, sunt de acord cu colegii care spuneau că Europa nu ar trebui să își uh, bage nasul în acest domeniu al turismului, dar eu cred că trebuie să acționăm împreună, colectiv și mă bucur de faptul că ați, uh, v-ați exprimat în uh, favoarea unei astfel de abordări, dar pe de altă parte trebuie să promovăm și diversitatea noastră, pentru că asta face specificitatea noastră a popoarelor europene. S-a vorbit despre Praga, despre Barcelona, care poate că nu au aceleași probleme cu noi. Noi avem problema turismului sezonier ați putea să ne explicați cum am putea să uh, paliem această problemă. Am putea poate să investim în uh, noi capacități. Dar de fiecare dată când construim uh, noi facilități turistice, terenuri de golf, de exemplu, uh, Uh, intervin uh, criticele ecologiștilor care doresc să protejăm mediul înconjurător și care fac tot ce pot pentru a ne pune bețe în roate. Deci ce putem face pentru a reduce tocmai uh, caracterul sezonier al turismului? Sigur că moștenirea culturală și turismul sunt aspecte foarte importante. Eu chiar voi întocmi un raport pe această teme, dar am totuși câteva îndoieli. Conflictul între turismul de masă care vine cu aceste imense nave de croazieră și turismul de elită, putem spune. Cum putem găsi un uh, echilibru? Deci problema turismului sezonier și această contradicție între turismul de masă și turismul de elită, să spunem. Nu am prea mult timp la dispoziție. Aș dori încă o dată să vă mulțumesc uh, pentru tot ce ne-ați spus și mulțumesc pentru prezență. Danke sehr. Der nächste ist jetzt Herr Jaftkovic. Mulțumesc. Domnul Jakovcic care nu e membru al comisiei, de aceea nici nu știu prenumele, dar îi dau cuvântul. Nicio problemă. În orice caz... Glavnom tajniku na njegovom dolasku, jer je to Vreau să mulțumesc domnului secretar general pentru prezența sa la această ședință. Sunt de părere că e o ocazie foarte bună de a discuta despre turismul în Europa într-un mod diferit. În luna mai ați avut ocazia să mergeți în Croația și ați mers chiar de unde vin eu, unde locuiam eu înainte. Turismul este ceva foarte important pentru noi, pentru că ajută pe toți cei care locuiesc în acea regiune. Și nu e vorba doar de regiunea noastră, ci de multe alte regiuni în Europa. Cred că noi avem aici ceva în comun. Uh, dar pe alte subiecte, clar că nu suntem de acord. Eu sunt convins că întărirea turismului în mod interinstituțional va duce la o creștere a competitivității în statele membre. Să vă dau un exemplu. Vine cineva din China sau din SUA, da? Păi ei probabil că o să meargă și o să viziteze mai multe țări, așa cum spunea din aur domnul Telicică. Și în acest context, o bună coordonare la nivel european e ceva crucial. În momentul în care noastră ați venit în Croația, am vorbit despre o declarație despre turismul european. Declarația aceasta nu a fost aprobată, dar măcar am început să vorbim despre stabilirea unei astfel de comități pentru turism la nivel european. Și uh, ar trebui să fie nu o nouă agenție, ci un organism care să se afle uh, sub egida comisiei, pentru că eu sunt de părere că nu discutăm suficient aici în instituțiile europene despre turism. Și există un raport de monte care e foarte bun, însă se referă la situația turismului în ultimii ani și noul raportor, domnul Isvan, este pe deplin angajat să depună eforturile necesare pe tema turismului în Europa. Însă e clar că nu e o temă așa de populară ca cum era înainte. Acum 10 ani de zile aveam 60% din turiștii mondiali. Și acum observați că această cifră scade. Vom ajunge poate la 40% pe viitor. Deci, de aceea noi trebuie să găsim un răspuns. Un răspuns, dar la nivel de Uniunea Europeană, pentru că eu nu cred că statele membre sunt în măsură să găsească un răspuns individual. În momentul de față, Croația poate nu și-ar dori neapărat ceva asemănător, pentru că avem în momentul de față creștere foarte mare în domeniul turismului, dar nu vrem să fim uh, o insulă izolată și de aceea vrem să acționăm și să ne concertăm. Danke sehr. Und jetzt gebe ich Carlo Corazza von Mulțumesc. Paolo Corazza de la DG Grau are cuvântul. Vă rog. Oui, merci beaucoup, monsieur. Mulțumesc, domnule președinte. Și aș dori de asemenea să mulțumesc domnului Rifai pentru prezentarea sa cu ocazia acestei dezbateri. Eu cred că ne aflăm pe aceeași linie de gândire. Comisia împărtășește analiza făcută de secretarul general al Organismei, Organizației Mondiale a Turismului. Și noi considerăm, așa cum au spus și alți deputați, faptul că turismul este un sector care în continuare prezintă oportunități de, de muncă și de creștere. Și după cum știți, Comisia are prioritatea de a crea locuri de muncă și de a face investiții. Și se spune că peste vreo 2 ani de zile Europa ar putea crea în continuare 5 milioane de posturi noi în domeniul turismului, cu 100 de miliarde ca și valoare adăugată. față de situația actuală din turism. Împărtășim de asemenea și analiza referitoare la provocările cu care ne confruntăm. Eu cred că este foarte important să susținem eforturile făcute de industria noastră pentru a întări competitivitatea. Și cred că e o prioritate asupra căreia cu prioritatea lucrează mult acordând acces facilitat la finanțare și încercăm să îmbunătățim contextul general uh, pentru mediul de afaceri din domeniu. Împărtășim de asemenea și uh, cele spuse de colegi referitor la economia colaborativă, shared economy. Și clar că trebuie să asigurăm condiții egale de concurență, dar în același timp nu trebuie să împiedicăm apariția unor noi tipuri de servicii care pot fi instaurate în piața internă. Piața internă este o piață de libertăți, dar regulile trebuie să fie aplicate și aplicate în mod proporțional. Evident, împărtășim de asemenea și provocarea referitoare la durabilitatea turismului. Eu cred că Comisia Europeană, Uniunea Europeană în general, se află într-un post de avangardă în ceea ce privește lupta împotriva schimbărilor climatice și sunt convins că putem să conciliem întărirea competitivității turismului pe de o parte și schimbările climatice și lupta împotriva lor pe de altă parte. Spor, putem spori eficiența energetică, putem promova energii regenerabile, putem uh, aplica conceptul de economie circulară, care, de asemenea, poate da roade. Împărtășim de asemenea și ideea că trebuie să liberalizăm vizele. După cum bine știți, Comisia a făcut o propunere anul trecut în acest sens și continuăm să fim convinși că putem să aliem pe de o parte securitatea, siguranța care reprezintă o prioritate majoră cu o facilitare a regimului de vize, de acordarea vizelor. Avem o colaborare foarte bună cu organizația dumneavoastră și sperăm să întărim această colaborare și pe viitor. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc. Și acum domnul Wei, reprezentantul uh, Task Force-ului Turism și al uh, Comisiei noastre, din nou cuvântul. És különösen köszönöm azt, hogy uh, egyre több Mulțumesc, domnule președinte. Observ că din ce în ce mai mulți deputați sunt foarte clar asupra faptului că vrem măsuri specifice în domeniul turismului. Și, domnule președinte, dați-mi voie să fac o sugestie. Știți că noi vorbim despre 17-18 milioane de euro, dar unii spun că poate am ajunge în mod indirect la o sumă de 25 de milioane de euro. Noi încercăm să ajutăm acești cetățeni, cetățeni care sunt în mod direct sau indirect implicați în turism, angajați în turism. Și haideți să ne gândim că există 25 de organizații care au redactat un fel de manifesto, dacă nu mă înșel, domnul președinte chiar a și participat la una din ședințe, când industria și organizațiile din domeniu au, au uh, promovat acest manifesto. Și cred că ar fi bine, ar fi important pentru noi, ca și factori decidenți în Parlament. Așa că Aș vrea să-l rog pe colegul nostru, Santanda, care care ar putea să ne spună mai multe despre felul în care industria așteaptă o cooperare din partea noastră. Deja am făcut acest lucru, deja suntem foarte presați de timp și acum uh, îi dau cuvântul din nou. Domnule Efi. Mert úgy látszik, hogy az Európai Unióban még mindig nem értik politikusok. Da, se pare că nu ne mai ajunge timpul, dar uh, pentru că oamenii sunt din ce în ce mai pesimiști, bine, trebuie să ne dăm seama că aceasta se datorează faptului că noi nu suntem în măsură să imaginăm noi scenarii. Pentru că acum ni se spune că s-a exprimat deja industria și că nu mai trebuie să mai prezentăm încă o dată acest lucru. Dar, sincer, noi ar trebui să discutăm aceste lucruri între noi și atunci ce? Reprezentanții industriei să meargă acasă? Uh, nu e foarte practic. Haideți să le, le dăm măcar două minute acolo să-și prezinte punctul de vedere, fără de care o să, nu o să avem uh, toate informațiile, pentru că dacă nu mai avem timp astăzi, sau mă rog, nu s-a planificat acest lucru astăzi, atunci, domnul președinte, să ne spună când. Aber wir sind der Ausschuss hier. Suntem Comisia pentru Transportul și Turism și de obicei vorbesc numai membrii care sunt aici reprezentați. Am făcut o excepție astăzi și, bineînțeles, am dat cuvântul și comisiei, ceea ce e obișnuit, așa facem întotdeauna, dar, bineînțeles, uh, am făcut acea excepție și acum îi dau cuvântul și domnului Raif. Rifai. Cred că am fost uh, foarte aproape de provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană. Uh, cred că puțin sunt și eu vinovat. Știu că domnul Santander e un reprezentant foarte bun, dar sigur vom avea și alte ocazii să discutăm. Știu că am 6-7 minute. Au fost 13 intervenienți. Mie îmi place cifra 3, numărul 13, spre deosebire de majoritatea oamenilor, dar cred că va fi o mare provocare să răspund la toate observațiile. Eu sunt mai obișnuit să răspund așa imediat uh, la ce se spune, deci mă voi strădui acum și voi începe cu uh, prietenul din Spania, o țară foarte dragă nouă și foarte importantă. Avem și sediul la Madrid. Uh, și exemplul cu apa care se revarsă trebuie um, reluat, adică turismul e așa ca o apă care se răspândește peste tot, dar uh, nu cred că e bine. Dacă mă acuzați că sunt optimist, nu o să neg, dar Părerea mea e că atunci când apa se revarsă, trebuie să o canalizăm, să creăm energie, să o ajutăm să ne dea energie, hidroenergie. Nu trebuie să o oprim. Cred că e mult mai productiv, uh, mult mai constructiv exemplul cu folosirea forței apei. În al doilea rând, în legătură cu anul uh, turismului în Europa 2018, noi suntem absolut de acord. Aproape că am reușit să declarăm anul 2017 de către adunarea generală a ONU ca an al uh, turismului, turismului durabil pentru dezvoltare. Cred că s-ar completa una pe alta și mai ales uh, ar completa sinergiile pentru turism durabil și legat de aceeași intervenție s-a spus că uh, problema deschiderii poate periclita creșterea turismului. Repet ceea ce am spus în introducere. Înțelegem că există consecințe pe termen scurt după orice criză de securitate, dar, cum spuneam, am văzut, am constatat din experiență că întotdeauna revenirea e foarte rapidă. Turismul e o industrie foarte puternică care nu se predă ușor refuză să cedeze și când am fost la Paris săptămâna trecută, am aterizat cu jumătate de oră înainte de evenimentele tragice și am văzut cu ochii mei impactul asupra orașului și cum au reacționat oamenii. Și a doua zi am vrut să iau legătura cu toți hotelierii, să văd uh, dacă au fost anulări și fuseseră foarte multe, dar acum două zile înainte să, veni, să vin aici am verificat din nou și totul e ca înainte uh, în e normal. Așa e în industria noastră. Apoi doamna minunată din Wales. Sunt într totul de acord cu ideea turismului de aventură și cu legătura cu schimbările climatice. Domnule președinte, știu că vă interesează foarte tare schimbările climatice și aș spune următorul lucru. Noi la uh, Organizația Mondială a Turismului cooperăm cu Uniunea Europeană pe multe proiecte și am spus următorul lucru. Creșterea trebuie folosită în avantajul unui turism responsabil, durabil, a unei dezvoltări durabile, nu doar din perspectiva climei, ci și a economiei și vieții sociale. Trebuie să uh, lucrăm acum la un proiect HES eh, eh, pentru eficiența energetică a hotelurilor, care e foarte important, care oferă hotelurilor mai mici, de dimensiuni medii, care nu au așa multe probleme ca cele mari, care fac parte din anumite corporații foarte bine dezvoltate și care în principiu pot uh, avea mijloacele de a implementa politicile corecte. Deci acest proiect uh, pe care îl facem împreună cu sprijin din partea Comisiei Europene vizează reducerea consumului energetic al tuturor uh, hotelurilor mici și mijlocii cu 17% și uh, redirecționarea acestor hoteluri către energii regenerabile în proporție de 20%. Am testat acest proiect în cinci orașe europene și vrem să le extindem în toată lumea. Și ajung acum la o intervenție foarte importantă a domnului Lundberg. Uh, nu vreau să mă pronunț în legătură cu eșecul sau reușita Uniunii Europene. Uh, poți să ai orice punct de vedere, acest lucru e chiar foarte bun în Uniunea Europeană, poți să ai orice punct de vedere și să ți-l exprimi. Eu nu mă tem de puterea Uniunii Europene, care e o putere în slujba binelui, ci aș vrea ca această putere să devină un model, un model urmat. Când am vorbit de unitate și de colaborare, mă refeream la întreaga lume, nu mă refeream numai la Uniunea Europeană și aș vrea să folosim Uniunea Europeană, așa cum fac visătorii și optimiștii, ca motor pentru o lume mai bună, cu granițe deschise, cu securitate sporită, cu libertate de, de opinie și de exprimare. Acesta e modelul care mă interesează, mai ales dacă îmi sluji bine lui. Și apoi, poate nu vă așteptați, dar sunt de acord. Uniunea uh, nu îți spune unde să te duci, uh, ce să faci, trebuie să hotărâți singur. Nu spuneam că Uniunea trebuie să promoveze destinații europene. Promovarea destinațiilor nu se face nici măcar la nivel de țară, ci la nivel de destinație, de țară, de muzeu, de oraș, de sit arheologic, la orice nivel, răspunderea destinației respective, nu a Uniunii. Ce vreau pentru Uniunea Europeană sunt trei lucruri foarte simple. Unu, Să creadă în puterea acestei industrii, pentru că dorința politică, voința politică de a crede înlesnește totul. Dar dacă se tot uh, dă la o parte, se lasă deoparte acest subiect, nu va ajunge nicăieri, nu va fi în avantajul nimănui și nu va mai deveni ceva important pentru întreaga lume. Apoi, reglementări și standarde care să stabilească reguli corecte, astfel încât întreaga lume să vă admire și să vă urmeze. Și dacă vorbiți, dacă asta pentru dumneavoastră e putere, da, sunt de acord. Și în al treilea rând, trebuie să uh, fiți conștienți, trebuie să ne ajutați să, să creștem conștientizarea despre turism. Chiar uh, dacă Europa e cel mai important uh, loc pentru turism, 50% din turiști venind uh, în Europa, e subiectul, turismul e subiectul căruia îi se acordă cea mai puțină importanță și în țările membre și la nivel european mai mult mai puțin decât în Cuba, Maldive, Tunisia, China, Japonia, chiar în multe locuri din lume, la nivel politic, se acordă mult mai mare atenție acestui uh, domeniu. Deci, vă rog să profitați de ceea ce aveți. Și ajung la următoarea intervenție, care a întrebat de ce e importantă Europa. Pentru că e leagănul în care s-a născut turismul istoric, uh, Există această rezervă de cunoaștere, dar care rămâne deocamdată în domeniul privat. Nu este ceva asumat la nivel de guverne, de autorități și și acesta e un aspect care trebuie îmbunătățit. Și în legătură cu locurile de muncă, 12 milioane de oameni din Europa sunt în turism, majoritatea nimemeuri. uri și aș adăuga că sunt întru totul de acord cu ideea uh, referitoare la calitatea locurilor de muncă din turism. Nu, uh, din păcate, turismul nu are o reputație foarte bună. Nu se respectă în mod consecvent standardele internaționale în ceea ce privește uh, ocuparea forței de muncă și ar trebui îmbunătățită situația aceasta pentru că personalul din turism uh, poate să, facă, să fie foarte important. Trebuie să-mi cer scuze. Uh, nici nu mai reușesc să citesc propriile notițe, dar uh, aș vrea să mă refer la un lucru menționat de doamna din Croația. Mi-ați spus o întrebare destul de tehnică. Nu cred că este locul potrivit. Dar în ceea ce privește turismul sezonier, dar într-adevăr, are de-a face cu locurile de muncă. Caracterul sezonier este o boală pentru că atunci când investești în ceva, când investești atât de mult în ceva și când uh, culegi roadele doar uh, Uh, șase luni e o investiție pierdută. E o problemă și pentru mâna de lucru, e o problemă pentru investiții, pentru investitori și așa mai departe. Deci, trebuie să diversificăm produsele și să conștientizăm. Uh, turismul la mare nu se face doar pentru not. E mult prea frumos și vă pot spune că e chiar mai romantic într-un loc ca Parlamentul European. E mai romantic să mergi la mare iarna. Uh, într-o țară ca Croația există un oraș care se numește Opatia, uh, o destinație privilegiată pentru împărații din monarhia austro-ungară, iarna, nu vara, pentru că e un loc minunat iarna. Și Uh, astfel de, o astfel de mentalitate ar trebui să promovăm, mai ales pentru țările de la Marea Mediterană. Domnule președinte, vă rog să mă uh, iertați dacă am ratat o parte din intervențiile de calitate pe care le, le-ați avut, dar încă o dată 13 eurodeputați au luat cuvântul. Doream să mă exprim uh, succint pe fiecare dintre ele, dar încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru oportunitate. E o adevărată onoare pentru mine și împreună cu dumneavoastră, domnule președinte, și cu domnul copreședinte, voi coopera cât mai strâns strâns pentru a uh, stabili relații cât mai strânse, împreună, bineînțeles, și cu Comisia Europeană. Mulțumesc! So, Mr. Rifai, thank you very much. Domnule Rifai, pentru această prezentare minunată, pentru răspunsuri. A fost o dezbatere foarte interesantă. Mulțumim foarte mult și sper să ne revedem în curând. Avem pe...